Uh, Bună dimineața tuturor! Cred că ar fi bine să începem și asta tocmai pentru a nu depăși timpul ce ne este alocat. Aș fi vrut să spun, în momentul în care asum acum în această dimineață președinția, să spun că sunt extrem de onorat de faptul că mi s-a cerut să fiu președintele acestor două sesiuni din această dimineață. Am avut ocazia să fac acest lucru în Parlamentul European, însă era pe vremuri, acum 25 de ani. Și uh, sunt convins că faptul că avem un membru al Parlamentului, al unui Parlament Național, ca președinte pentru cea de-a doua parte a ședinței noastre, reprezintă un semnal, un semnal clar uh, încercăm să uh, ne asumăm uh, răspunderile noastre. E vorba de răspundere la nivel național și de răspundere la nivel european. Combinarea acestor două este esențială. Noi trebuie să învățăm să conlucrăm Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Dacă într-adevăr ne dorim să exercităm în mod clar, uh, în mod inteligent, în mod sistematic, dreptul nostru de control asupra agențiilor și politicilor lor, pe care noi, în mod uh, Uh, comun, uh, Comisie Europeană, Parlament Național și Parlamente Naționale uh, le-am instaurat și de care suntem responsabili. Deci, acest lucru este deosebit de important. În această dimineață avem două sesiuni. Prima sesiune pe care tocmai o vom începe se referă la protejarea frontierelor UE și consolidarea solidarității europene și a cooperării în spațiul Schengen și ne vom concentra pe rolul Frontex. Alături de mine, domnul Leitinen este așezat și este directorul Frontex. Am să-i dau cuvântul imediat. Apoi, la ora 10 și jumătate vom trece la sesiunea de închidere, care are drept titlu Abordare de ansamblu. Cum pot parlamentele naționale și Parlamentul European să consolideze cooperarea reciprocă și controlul exercitat asupra agențiilor? Și tocmai la asta m-am referit în cuvântarea mea de introducere, acum câteva minute. Acum avem trei oratori, domnul Leitinen, directorul Frontex, domnul Busutil, care din câte am înțeles este undeva pe drum în trafic, el este raportor pentru Frontex din partea Comisiei pentru Libertăți Civile și doamna Vasili Chițonoglu, care a fost la stânga mea, încă mai e la stânga mea așezată, membra Comisiei Permanente pentru Administrație Publică din partea Parlamentului Elen. După care voi da cuvântul în mod uh, alternat a doi membri din partea Parlamentelor Naționale și un membru din Parlamentul uh, European, dar cei care doresc să se înscrie la cuvânt, vă rog să completați formularul uh, necesar și sper să terminăm această prima sesiune până la zece și jumătate. Deci, intervențiile dumneavoastră trebuie să se limiteze la doar două minute, fără de care ceilalți care sunt înscriși pe listă ulterior nu vor mai putea să ia cuvântul. Deci l-aș ruga mai întâi pe domnul Leitinen să ia cuvântul. El ne va face și o prezentare PowerPoint, care, după părerea mea, va apărea la un moment dat pe ecranele din sală și sper că va fi astfel mai ușor să urmărim ceea ce are de spus. Uh, Domnul Aitina, mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Din nou, este o onoare să fiu invitat astăzi la această ședință comună între Parlamentul European și Parlamentele Naționale pe o temă atât de importantă. În următoarele 10 minute voi încerca să vă explic sau să vă amintesc exact care este uh, scopul controlelor la frontieră din punct de vedere european. Și apoi voi încerca să subliniez anumite aspecte specifice legate de Frontex și de controlul la frontiere în uh, cadrul Uniunii Europene pe ansamblu. Primul meu mesaj este următorul. Haideți să ne uităm la obiectivul principal. Acesta se îmbină în două direcții. Mai întâi, managementul migrației și, pe de altă parte, lupta împotriva crimei, crimei organizate la frontiere. Scopul principal este să ne asigurăm că totul la frontiere se desfășoară respectând regulile, dar în același timp scopul este să asigurăm o traversare și o activitate trans uh, care traversează frontierele cât mai lină posibil. Noi avem politici europene și legislația europeană referitoare la uh, controlul la frontiere. Avem anumite valori și anumite interese și libertatea de circulație reprezintă o piatră de temelie din drepturile fundamentale și această valoare trebuie să fie întărită, promovată, nu numai uh, respectată. Iată deci contextul și obiectivele. Și v-aș ruga următorul diapozitiv. Un alt aspect la care doream să mă refer îl reprezintă strategia europeană pentru o, o securitate la frontiere integrată din 2006. Și aici avem cinci elemente. Primele elemente se referă la partea practică, primele patru, iar cea de-a cincilea element se referă la legislație. E o combinație între controlul la frontiere, um, supravegherea frontierelor, toate măsurile ce trebuie să fie luate în momentul în care trebuie să detectăm și să analizăm crima organizată la frontiere. Cel de-al patrulea element reprezintă um, dimensiunea geografică. Acționăm nu numai la frontiere în sine, ci înainte de frontiere și după frontiere. Cel de-al patrulea element se referă la cooperarea între diferite agenții și aici avem loc și de mai bine Există legislație care trebuie să fie aplicată în mod coordonat de către toate agențiile la nivel uh, local, regional, național și european. Cel de-al cincilea element, după cum spuneam, e un domeniu care se referă la uh, uh, legislație și la modul în care aceasta este redactată. Să ne asigurăm că există un cadru necesar și adecvat pentru ca cei care aplică legea să poată să fie la înălțimea așteptărilor. Următorul diapozitiv, vă rog. Și acum, în ceea ce privește rolul Frontex, nu mă voi referi la misiunile sale legale, ci voi încerca să descriu rolul în general. Punctul principal este următorul, și anume că statele membre sunt cele care sunt responsabile de control la frontierele externe ale Uniunii Europene. Acest lucru este clar menționat în tratatul de la Lisabona și această abordare este evidentă, a fost preluată încă de la acordul de la Stockholm, în toate documentele. Și această împărțire a responsabilităților nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Deci asta înseamnă că Frontex nu este acea agenție sau organism care ia decizii în numele statelor membre. Nu. Întotdeauna statele membre sunt cele care iau decizia pentru a acorda, uh, pentru a lua anumite măsuri. Acum, Ceea ce facem noi este să aducem valoare adăugată la performanța statelor membre. Iar în acest sens, avem un portofoliu de competențe la uh, dispoziția noastră. Suntem o agenție europeană și încercăm să stabilim și să promovăm dimensiunea europeană. Să uh, instaurăm acea cultură de uh, control la frontiere. Ce înseamnă acest lucru? Și anume că trebuie să avem o metodă uh, universal valabilă pentru felul în care Uniunea Europeană vrea să-și controleze frontierele externe. Asta înseamnă că promovăm aceleași valori, uh, promovăm aceleași drepturi fundamentale. Apoi, încercăm să obținem o, o interoperabilitate și armonizare suplimentare, pentru că doar astfel, dacă cooperăm împreună, dacă avem standarde comune, armonizate, dacă avem metode de lucru, de uh, antrenament comune, atunci statele membre vor fi și mai puternice în momentul în care vor controla frontierele. Deci scopul este să Frontex dorește să întărească competențele și capacitățile statelor membre și pentru asta avem un portofoliu de competențe, după cum spuneam. Avem posibilitatea de a atrage atenția statelor membre asupra anumitor situații, pentru că avem acea posibilitate analitică uh, și în așa fel încât statele membre să fie mai sensibile față de anumite subiecte pentru a avea o capacitate de previziune pe viitor. Deci e un lucru pe care am reușit să-l propunem, un serviciu pe care am reușit să-l propunem până în prezent. O altă parte a portofoliului nostru de competențe reprezintă operațiile comune și proiectele pilot. Poate că e partea cea mai vizibilă a performanțelor noastre. Operațiunile comune, spre exemplu, cu uh, Turcia, în insulele Canare, în, uh, de-a lungul Mediteranei, tot felul de operații, operațiuni la frontiere și misiuni la frontiere acestea sunt partea cea mai vizibilă a activităților noastre. Însă, încă o dată, obiectivele unor astfel de operațiuni comune nu este să înlocuim performanțele la nivel național, ci mai degrabă să sprijinim și să întărim capacitățile acestora. În fiecare dintre aceste exerciții și misiuni, Scopul este ca uh, țara gazdă să-și întărească capacitățile de control la frontiere. Un alt element îl reprezintă antrenamentul și cercetarea și dezvoltarea. Și aici am reușit să stabilim deja un curriculum european care este aplicat de către toate statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește controlul la frontiere, la nivel de bază. Și acum încercăm să redactăm nivelul următor, un nivel superior uh, de uh, curriculum Uh, pentru ca acesta să poată fi ulterior aplicat. Apoi, capacitățile Frontex, și anume expertiză. Avem 300 de persoane care lucrează la Frontex. Aceasta reprezintă forța, resursa principală pe care o avem, și anume oamenii care lucrează la Frontex. Avem capacități de analiză, avem metodologie pentru a aplica în mod sistematic Uh, pentru a, a, analiza în mod sistematic informația pe care o primim din partea statelor membre, dar și din partea altor surse și avem anumite module de analiză de risc și rezultatele acestora vor fi înapoiate statelor membre pentru ca acestea să uh, le poată lua în considerare. Avem uh, competențe de răspuns, de reacție. Uh, avem uh, echipe de uh, control la frontiere la nivel european, avem uh, și um, competențe, aș spune, tehnologice, asta înseamnă avioane, asta înseamnă nave și așa mai departe, deci tot echipamentul necesar. Și încă o dată, cum anume se fac intervențiile, când anume se fac intervențiile, asta întotdeauna rămâne la competența statelor membre și noi propunem o valoare adăugată. Apoi, avem și bugetul, care în principiu trebuie să compenseze, să se alăture la bugetul statelor membre în momentul în care există astfel de activități de coordonare. Și asta este o resursă pe care o avem la dispoziție. Și acum câteva cuvinte despre viitor. Am uh, menționat deja regulamentele ce vor fi modificate și vor intra în vigoare cât de curând. Asta înseamnă că strategia Frontex trebuie să fie de asemenea modificată în consecință. Regulamentul reprezintă punctul de plecare, dar alte, uh, alți factori strategici deosebit de important sunt, spre exemplu, analiza care se face acum la nivelul Comisiei Europene și supravegherea pentru zona Eurosur. Asta înseamnă că acestea vor deveni instrumente cheie pentru schimbul de informații între statele membre și uh, Frontex în acest domeniu al controlului la frontiere. Și bineînțeles, trebuie să acceptăm fapt, uh, observațiile care pot reieși din uh, dezbaterea actuală referitoare la perspectivele financiare și trebuie să ne uh, adaptăm faptelor, între ghilimele, financiare. Asta înseamnă mai multă supraveghere, o prioritizare, performanțe mai bune, indicatori cheie, tocmai pentru ca să putem utiliza cât mai bine toate resursele pe care le avem și asta în beneficiul statelor membre și a cetățenilor europeni. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult! Și următorul vorbitor este domnul Simon Busutil, uh, care e raportor pentru Frontex. Și îi dau cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Uh, let me start my, uh... Mulțumesc frumos, domnule președinte. Mai întâi dați-mi să-mi cer scuze pentru că am întârziat. N-am fost absolut blocat în trafic în drumul meu spre Parlament. Uh, ca uh, membru al Parlamentului European, întrebarea pe care trebuie să o adresez și în concordanță cu tema acestei dimineți este ce răspundere democratică are această agenție. Punctul meu de plecare ca răspuns la această întrebare este următorul. În ultimii ani există multe persoane care au formulat două tipuri diferite de plângeri vis-a-vis -vis de această agenție. Pe de o parte, sunt oameni care vin în principal din uh, țări expuse unui val mare de migranți care simt că agenția nu este eficientă. Pe de altă parte, sunt oameni care au senzația că, într-un fel sau altul, agenția încalcă drepturile omului sau închide ochii atunci când au loc încălcări ale drepturilor omului. Amândouă sunt temeri foarte serioase, care cu siguranță merită atenție. Și cred că aceste două temeri uh, s-au aflat în uh, gândul membrilor Parlamentului European de curând, când s-a adoptat regulamentul revizuit pentru mandatul revizuit al acestei agenții și, în mare parte, răspunsul nostru la aceste îngrijorări a fost că, desigur, trebuie să schimbăm regulamentul, să-l facem, să facem agenția mai vizibilă, mai eficientă, dar, totodată, trebuie și să îi consolidăm capacitatea de răspundere. Și permiteți-mi, în discursul meu, să menționez câteva feluri prin care noi sperăm să creștem controlul democratic asupra acestei agenții, pe viitor. Și considerăm că astfel am putea răspunde la ambele îngrijorări menționate la început, și anume uh, cea legată de eficiență și, pe de altă parte, cea legată de drepturile omului. Ei bine, în ceea ce privește controlul democratic, Parlamentul European, prin amendamentele sale, a propus o serie de schimbări pe care vi le, vi le voi enumera și care pot fi descrise ca o metodă de îmbunătățire a controlului democratic al acestei agenții. De pildă, am introdus în lege unde, o dispoziție care spune că numărul de uh, paznici de frontieră pe care fiecare stat membru dorește să îi trimită la agenție trebuie publicat cu regularitate și aceste informații, prin lege, de acum încolo, trebuie furnizate Parlamentului European. Același lucru se aplică și echipamentului tehnic um, transferat de fiecare stat membru către agenție. Știți cu toții că de ceva ani încoace agenția s-a confruntat cu dificultăți în misiunile sale uh, pentru că atunci când se um, adresează statelor membre pentru resurse umane, uh, vameși care să participe la aceste misiuni sau echipamente active, uh, nave, avioane și așa mai departe, statele membre nu își uh, îndeplinesc datoria. Promit să trimită echipament, dar când a fost Uh, vorba să o și facă, nu s-a întâmplat întotdeauna așa. Și există și alte mijloace, dar o parte, uh, o modalitate de a-i face să lucreze mai bine este ca de acum încolo agenția să fie obligată să publice în mod regulat ce oferă fiecare stat membru agenției. O altă metodă prin care creștem controlul democratic asupra agenției este să ne asigurăm că toate acordurile sale cu alte agenții, fie că este vorba de agenții din domeniul azilului sau din domeniul drepturilor omului sau chiar Europol, de exemplu, trebuie aduse la cunoștința Parlamentului European. Astfel, Parlamentul European va putea să exercite un mai mare control asupra acțiunilor agenției în cooperarea cu alte agenții. Totodată, sau poate chiar mai important, de acum încolo, agenția va trebui să ofere Parlamentului European informații despre acordurile încheiate cu țări terțe și este un domeniu major de îngrijorare pentru multe persoane care sunt țările cu care agenția cooperează atunci când vine vorba de țări terțe, cu care țări poate încheia acorduri, care țări au um, un dosar nu atât de uh, curat în ceea ce privește drepturile omului și așa mai departe. Totodată, agenția va trebui să informeze Parlamentul European cu privire la desfășurarea de ofițeri de legătură în țările terțe. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre aspectul legat de drepturile omului. După cum am spus la început, una dintre cele mai mari uh, plângeri cu care s-a confruntat agenția se referă la domeniul migrației și drepturile omului despre care se spune că ar fi încălcate. De exemplu, oamenii uh, ar fi lăsați să se înnece pe mare. Este o îngrijorare foarte gravă și o acuzație foarte gravă. Trebuie să vă spun că nu împărtășesc aceste temeri pentru că cred că este inerent în obiectivele Uniunii Europene ale statelor membre și ale agențiilor sale uh, că drepturile omului trebuie să fie respectate. Dar aceste îngrijorări există, aceste percepții există și am considerat totuși că trebuie să le abordăm. Și le-am abordat după cum urmează. Am creat un mecanism, un fel de mecanism de monitorizare care urmează să analizeze activitatea agențiilor din perspectiva drepturilor omului. Uh, va exista un ofițer pentru drepturi fundamentale în cadrul agenției care va funcționa independent în exercitarea uh, datoriilor sale și se va stabili un forum consultativ care va aduce în imagine organizații ale drepturilor omului și organizații internaționale care să monitorizeze activitățile agenției și să le analizeze din perspectiva respectării drepturilor omului. Dacă se descoperă vreun caz de încălcare a drepturilor omului în oricare din misiunile agențiile, acum, pentru prima dată, există chiar și posibilitatea de a suspenda sau încheia o misiune a agenției. Cred că astfel am răspuns pe larg la temerile, legate, uh, temerile legitime, poate legate de drepturile omului. Și tocmai pentru că aceste temeri uh, erau considerate legitime, a fost necesar acest mecanism uh, în legislație. Există și alte metode prin care considerăm că s-a crescut controlul. De exemplu, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal al uh, persoanelor uh, cu care se întâlnește agenția în misiunile sale, în acest caz, agenția trebuie să acționeze conform condițiilor stricte de protecția datelor. Dispoziția pe care am introdus-o Um, a apărut ca urmare a unei strânse cooperări cu Agenția Europeană pentru Protecția Datelor și chiar și agenția în sine va trebui să stabilească legături cu EDPS atunci când vine vorba de prelucrarea datelor personale. Prin urmare, astfel ne-am asigurat că și din punctul de vedere al protecției datelor, uh, misiunile și activitățile agenției nu pun niciun fel de probleme. În ceea ce privește operațiunea de returnare și cu această idee am să închei. Din nou, a fost uh, o îngrijorare majoră a mai multor persoane. Ce se întâmplă dacă oamenii sunt returnați în țara lor de origine? Există o monitorizare cu privire la ce pățesc ei acolo? Există o monitorizare din perspectiva drepturilor omului vis-a-vis -vis de destinul acestor persoane odată ce sunt returnate în țările lor de origine? Legea conține o dispoziție care spune că, în mod anual, Comisia Europeană va raporta, și acum vorbim de Comisia Europeană, nu de agenție, va raporta, deci, Parlamentului European cu privire la Acțiune de monitorizare întreprinse uh, pentru operațiunile de returnare de la început până la sfârșit. Cu alte cuvinte, de acum încolo, toate operațiunile de returnare în care este implicată agenția și pentru prima dată acum agenția poate organiza chiar ea operațiuni de returnare, un alt punct foarte important, dar în aceste operațiuni ea va fi strict monitorizată de Comisia Europeană, care, la rândul ei, va trebui să raporteze în fața noastră să ne spună cum s-au respectat drepturile omului din această perspectivă. Apoi, desigur, directorul executiv poate fi invitat periodic la Parlamentul European, facem chiar acest lucru, ne bucurăm că el ne răspunde imediat atunci când îl Uh, invităm la Parlamentul European pentru a răspunde întrebărilor noastre și, în sfârșit, problema bugetului. Am spus multe lucruri, dar, până la urmă, dacă nu există resurse financiare, mm, e sunt prea puține moduri în care poți să fie eficient. Eu consider că eh, Parlamentul European a fost un mare aliat al agenției în acești șapte ani pentru a asigura că are mijloace financiare. Ca parte din autoritatea bugetară, Parlamentul European a făcut întotdeauna tot ce a putut pentru a asigura că bugetul operațional, mai ales al agenției, crește pentru ca ea să-și poată desfășura misiunile pe care i le-am uh, oferit. Sper că astfel aveți o imagine oarecum de ansamblu cu privire la gândirea noastră, înțelegeți cum a crescut controlul democratic asupra agenției și care sunt mijloacele specifice prin care încercăm să și facem acest lucru. Sigur, acum mingea este în terenul agenției, care trebuie să se asigure că odată ce această lege intră în vigoare, ă, ea se pune și în aplicare. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați ascultat. Mulțumim frumos! A fost o prezentare foarte utilă și urmează al treilea vorbitor, doamna Vasilighi Tsononglu, care vorbește din perspectiva membrei de Comisie Permanentă pentru Administrație Publică, Ordine Publică și Justiție din Parlamentul Elen. Sigur, nu este niciun secret că Grecia este un stat care a suferit foarte mult datorită creșterii bruște de, a fluxurilor de imigranți la frontiere. Doamna Țologlu. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare onoare pentru mine să pot uh, reprezenta Parlamentul Elen aici și să mă pot exprima asupra unui subiect atât de important pe, pentru țara noastră. Grecia a fost afectată de marile fluxuri migratorii la frontierele sale, la frontierele de la sudul Europei. Granițele uh, terestre și maritime și apropierea de țările de origine și de tranzit fac ca Grecia să fie uh, foarte expusă. Iar cifrele spun mai mult decât cuvintele. În ultimul an, uh, 132 de imigranți au venit în, aceast, în uh, Grecia. 132.000 de imigranți uh, au venit în Grecia. Uh, și, iar anul acesta uh, a, a avut loc o scădere de 39%. Însă uh, asta nu ne liniștește pentru că uh, evenimentele dramatice din Africa de Nord au uh, stimulat factorii care duc la imigrația în sudul Europei. Problema este complexă, este o problemă umanitară pe de o parte, iar autoritățile elene sunt prezente la, uh, sunt confrunt, confruntate la frontiere cu mii de oameni ceea ce le supra-solicită. Trebuie să găsească un echilibru între uh, așteptările uh, cetățenilor și societății gre, uh, elene, dar și între așteptările și temerile imigranților. Uh, problema devine o problemă de securitate în Grecia. Pacea socială și coeziunea socială sunt afectate Uh, au loc uh, proceduri de solicitare de azil foarte lungi, complexe și costisitoare, iar uh, acordarea azilului sau modul în care sunt procesate aceste solicitări este criticat de multe ori, de uneori chiar în mod justificat. Să vă explic. Putem spune că um, critica este justificată în momentul în care uh, nu se respectă um, tratamentul legal, însă în, de cele mai multe ori uh, sunt foarte mulți oameni care uh, vin la granițele noastre și asta creează o presiune foarte mare. Și pentru a face față, noi trebuie să ne modificăm legislația cu privire la azil, să schimbăm procedurile Uh, de asemenea, viața acestor uh, solicitanți uh, de azil este foarte dificilă. Sarcina trebuie să fie împărțită în Uniunea Europeană în funcție de factori sociali, economici, în țările diferite. Da, Dublin 2 și principiul primului stat uh, uh, în care vine uh, solicitantul de azil sunt dificile pentru noi pentru că sunt afectate în mod disproporționat țările care sunt la, um, um, la granița Europei. Drept urmare, este practic imposibil pentru Grecia să facă față acestui flux migratoriu. Nu putem să acaparăm uh, toate instituțiile elene. Uh, trebuie să căutăm motivele și asta s-a văzut și în tragediile care au avut loc. De atunci, în Ichetide sunt descrise mari fluxuri, mari fluxuri de migrație. Deci problema este de mai mult timp. Doamnelor și domnilor, am încercat să vă prezint o imagine a ceea ce se întâmplă la frontierele Greciei. Frontiere care sunt însă și ale Europei în același timp. Asta ar trebui să vă arate că problema fluxurilor migratorii la frontierele externe ale Uniunii Europene nu sunt numai o problemă națională, ci o problemă europeană care trebuie să fie abordată ca atare. Sprijin, uh, sprijinirea Frontex, uh, sprijinirea din partea Frontex a autorităților grecești este uh, esențială trebuie să uh, existe posibilitatea de a compensa deficitele tehnice, de a supraveghea frontierele și în același timp de a bloca fluxurile ilegale. Iar rolul Frontex în acest sens trebuie să fie um, consolidat. Poseidon uh, este un uh, program care a, a fost, a, a fost într-adevăr fructos Uh, biroul operativ de la Pireu, al Frontex, a asigurat succesul uh, măsurilor operative din uh, această zonă, din această regiune. De aceea, din partea Greciei, noi solicităm ca acest program să devină unul permanent. Avem nevoie de sprijin din partea autorit a autorităților noastre, atât în ceea ce privește accesul în uh, țările noastre, cât și repatrierea cât se poate de rapid. De asemenea, trebuie să uh, rezolvăm și problema celor care rămân în Grecia, dar nu pot fi repatriați. Avem nevoie de un instrument pentru a face față acestui acestui flux. Politica de repatrieri voluntare și, obliga, uh, obliga, și forțate și acordurile uh, între statele membre trebuie să, și Uniunea Europeană trebuie să fie uh, dezvoltate. Uniunea Europeană poate crea stimulente și are instrumentele de a asista statele terțe. Acordul cu Turcia a, a avut efecte pozitive. S-au făcut uh, așadar foarte pași uh, importanți înainte. Trebuie așadar, așadar acordul între Uniunea Europeană și Turcia este foarte important. De asemenea, acordul Uniunii Europene cu Pakistanul, cu Algeria, cu Maroc Aici, uh, la Algeria și Maroc, negocierile trebuie să fie accelerate. De asemenea, trebuie să fie duse negocieri cu alte uh, state uh, terțe, cum ar fi cele din, stat, din nordul Africii, din care fluxurile migratorii sunt foarte mari. Această reuniune interparlamentară, e bine, dați-mi voie să fac o remarcă cu privire la aceasta. Consolidarea statutului Frontex, respectiv uh, ridicarea statutului uh, la un statut similar cu Europol, este esențială pentru a asigura baza democratică a acestei agenții. Cooperarea Frontex, uh, mai ales cu Europol, și competențele adecvate sunt necesare pentru a putea aborda și uh, aspectul umanitar. Uniunea Europeană stabilește cadrul instituțional pentru control și pentru alte organe în acest uh, domeniu. Când vorbim de, de extinderea Uniunii Europene, nu trebuie să uităm că avem nevoie și de o mai profundă integrare a Uniunii Europene înainte de o extindere. Rădăcinile democratice ale Uniunii Europene nu trebuie să fie uitate și cu aceasta uh, facem în așa fel încât să nu punem în pericol proiectul european. Trebuie să creăm mecanisme care să permită și să stimuleze o reglementare democratică în Europa, iar Frontex trebuie să joace un rol important în acest sens. Bineînțeles că astăzi situația nu este uh, cea mai uh, optimistă în Uniunea Europeană, însă în timp relativ scurt, instituțiile care au făcut cele mai mari progrese au ajuns să aibă foarte mari probleme. Spațiul Schengen și zona euro sunt pilonii uh, construcției europene. Uniunea Europeană Însă, la ora, așadar, la ora actuală, multe lucruri sunt puse sub uh, semnul întrebării în situația actuală. Controlele la, ex, la frontierele externe ale Uniunii Europene nu, nu au voie să pună în pericol statutul Frontex. Dacă nu vom reuși acum, va trebui întotdeauna să insistăm asupra principiului solidarității, care este prevăzut și în uh, tratatul de la Lisabona, care trebuie să fie totuși aplicat chiar și la doi ani după intrarea sa în vigoare. trebuie să avem grijă ca totul să nu aibă loc pe cheltuiala și în detrimentul cetățeanului european. Trebuie să ne gândim ce vrem, mai multă sau mai puțină Europa. Și când ne gândim la asta, trebuie să vedem că cetățenii europeni au trebuit să accepte foarte mult și ei încă se bazează pe Europa. And I don't think anybody can doubt the seriousness of the problems that Greece uh, has. Nu cred că cineva se poate îndoi de uh, gravitatea problemei cu care se confruntă Grecia. Avem o serie de persoane înscrise la cuvânt, avem 40 de minute și sper că fiecare va reuși să își um, respecte timpul. Domnul Thomas Grulek din Senatul Ceh. Vážení kolegové, Rád bych vás seznámil s postojem České... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă prezint poziția Senatului Ceh în ceea ce privește rolul Frontex. Senatul Republicii Cehe e de părere că a, controlul frontierelor este o competență a statelor membre și ele sunt pe deplin responsabile de măsurile ce pot fi luate eventual la frontiere iar măsurile la nivel european trebuie doar să susțină activitățile desfășurate de statele membre. Senatul nostru va atrage atenția asupra faptului că ne opunem întăririi rolului Frontex, ne opunem uh, unei eventuale poliții europene la frontiere. Noi am ajuns la concluzia că Frontex, cu uh, competențele sale care sporesc, pare să se dirigeze în această direcție. De aceea profit de ocazie pentru a sublinia încă o dată faptul că rolul Frontex este doar un rol de coordonare și de formare. În al doilea aspect legat de protecția frontierelor. Aș dori să vă atrag atenția asupra frontierelor externe ale Uniunii Europene. Într-adevăr, frontiera sud este foarte expusă, foarte vulnerabilă. De aceea ar fi bine să uh, Uh, fim atenți, însă nu trebuie să uităm nici frontiera estică, care după părerea noastră și este și ea deosebit de importantă. Și aș vrea să adresez o întrebare colegei noastre din Grecia. Puteți eventual să evaluați proiectul pilot care a fost desfășurat în Grecia? Și mai am câteva timp la dispoziție și aș dori să reacționez față de ședința noastră de ieri în ceea ce privește controlul agențiilor europene și rolul Parlamentului European în acest sens și rolul Parlamentelor Naționale, bineînțeles. Eu înțeleg că Parlamentul European și agențiile europene sunt strâns legate, dar ca urmare a dezbaterii de ieri, am oarecum senzația, poate exagerez, dar am oarecum senzația că parlamentele naționale sunt oarecum uh, se limitează oarecum la controlul statului membru pentru a vedea dacă acesta respectă recomandările venite de la Parlamentul European. Domnule președinte, da, mulțumesc. Acest subiect va fi uh, abordat în ultima noastră ședință. Și acum, uh, din partea Parlamentului Maghiar, domnule președinte, și domnilor. Eu mă aflu la început de drum în politică și un, un prieten mi-a atras atenția asupra faptului că întrebarea deplasării uh, când anume te deplasezi. E mult mai important decât modul în care faci acest lucru. Deci cred eu că momentul în care te miști e mai important decât mișcarea în sine. Și din punct de vedere politic asta e chiar adevărat. Acum, în ceea ce privește Frontex și siguranța la frontiere în general, aș dori să subliniez două exemple tocmai pentru a vă arăta cât de important este să faci mișcarea potrivită la momentul potrivit. Dacă vă amintiți atacurile teroriste din Madrid, care au zguduit întreaga Europa. Eu eram la momentul respectiv ministru de interne în Ungaria și am avut o ședință urgentă, o ședință extraordinară a tuturor miniștrilor europeni de interne și am luat decizia rapidă să facem câteva recomandări către Consiliu și către Comisie referitor la modul în care poate fi îmbunătățită siguranța, securitatea în Europa și uh, în care poate fi îmbunătățit schimbul de informații pentru a aprofunda colaborarea dintre agențiile uh, de spionaj uh, din întreaga Europa. Și asta plecând de la evenimentele oribile care ne-au împins să facem acest lucru. În 2008, pentru Frontex, a existat deja o solicitare de a modifica natura acestei, uh, acestei instituții. Și au existat negocieri dificile și în momentul în care, la începutul anului acesta, în Libia și în țările învecinate au început revoluțiile pe care le cunoaștem, acest lucru a accelerat demersurile și vedem că evenimentele ne împing uneori de la spate să luăm deciziile care sunt necesare. Și vreau să subliniez acest lucru. Supravegherea democratică din partea Parlamentului și controlul exercitat asupra legalității acțiunilor, asupra drepturilor omului, respectarea acestora sunt deosebit de importante. De aceea trebuie să fim atenți la cele spuse de reprezentanții comisiei. Însă asta nu înseamnă că trebuie să încetinim viteza cu care luăm deciziile. Există noi amenințări, noi pericole care apar în lume. Și dacă suntem prea lenți, va fi greu să răspundem la timp, să reacționăm la timp față de aceste noi Uh, ameninări, noi pericole. De aceea aș dori să spun colegilor noștri uh, mei politicieni, în, oarecum trebuie să ne pregătim, să ne pregătim pentru orice eventualitate și de aceea doresc să spun că sunt pentru extinderea competențelor de care se uh, bucură Frontex. Bineînțeles, nu sunt, de, nu sunt cu toții de acord, spre exemplu, eu nu sunt de acord cu colegul nostru din Cehia, dar sunt de părere că atât Parlamentul European cât și Parlamentele Naționale au o răspundere majoră. Directorul Frontex, domnul Laitinen, a spus că ei nu iau decizii la Frontex. Nu sunt ei cei care iau deciziile, ci doar le implementează și asta e adevărat, e corect. Dar importanța controalelor nu poate să fie o scuză sau un pretext pentru a slăbi controalele noastre. Mulțumesc și acum domnul Angurakis din partea Parlamentului European. Frontex είναι βασικό στοιχείο των Mulțumesc, domnule președinte. Frontex este fără îndoială unul dintre instrumentele care este cel mai folositor în Uniunea Europeană pentru a pune capăt valurilor de imigranți, pentru a susține uh, intervenții precum cele din Afganistan. Aceste măsuri sunt uh, luate vis-a-vis -vis de lucrătorii Uniunii Europene. De ce? Pentru că încalcă drepturi fundamentale. Și se spionează. Oamenii sunt spionați pur și simplu prin aceste rețele satelitare. Toate aceste lucruri țin de Frontex. Însă, ceea ce ne interesează este că există puteri care ar putea să închidă frontierele după bunul lor plac și asta dincolo de uh, ce se întâmplă cu imigranții, chiar dacă aceștia mor și am văzut că foarte multe persoane s-au înnecat în Mediterana și va continua această tendință pe viitor, tocmai din cauza crizei capitaliste pe care o uh, traversăm în momentul de față și care uh, subliniază cât de lamentabilă este toată situația. De multe ori, imigranții sunt reținuți în tabere în, de concentrare, pur și simplu, când, și uh, cu forța sunt returnați în țările lor de origine. Și toate aceste lucruri sunt consfințite în această directivă de returnare și vedem chiar că se ajunge ca să se interzică ca anumite persoane să ajungă în Uniunea Europeană pentru o perioadă de cinci ani. O interdicție de cinci ani. Uh, ori asta este o problemă teribilă pentru sute de mii de, zeci de mii de refugiați care se află, spre exemplu, în Grecia. Dezvoltarea capitalistă a Uniunii Europene și a Frontex nu o să rezolve problema. De ce? Pentru că ceea ce își dorește Europa este ca acești imigranți uh, ilegali să fie mână de lucru ieftină de care să se poată profita. De aceea, noi cerem ca să existe drepturi și libertate pentru aceste persoane, drept la servicii sanitare, să nu se mai aplice această politică de reprimare și de represie și să se mențină idealul uh, inițial de construcție a Uniunii Europene. Mulțumesc. Domnul Michael Paulsen din partea Parlamentului Mal din Malta. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin dintr-o insulă mică, Malta, care reprezintă o frontieră externă a Uniunii Europene și când cineva vine de acolo, este evident că ia cuvântul pe această temă și mai ales aș dori să mă refer la rolul Frontex uh, în ceea ce privește migrația ilegală, deși domnul Laitinen a subliniat în, uh, în, uh, în prezentarea sa, Frontex se ocupă de, management, de managementul migrației. Uh, ați auzit care este poziția colegilor noștri din Grecia și anume se cere o întărire a rolului Frontex. Eu m-aș referi încă o dată la un aspect și anume acesta de management al migrației. Colegi din alte parlamente uh, au, spre exemplu, colegul din Parlamentul European, uh, s-a referit la cele operațiuni de returnare către țara de origine. Însă eu cred că dacă ne uităm la situația actuală din Mediterana, poate că e un subiect care ar trebui să fie clarificat și să nu uităm și vremurile pe care le traversăm. Uh, tocmai acum când vrem să modificăm regulile Frontex. În ultimii, în ultimii ani, țara mea a participat și chiar a găzduit foarte multe operații Frontex. Și acest lucru nu a fost uh, realizat în ultimii doi ani. Și poate că aș putea să spun că, de fapt, țara mea nu a avut, uh, nu a dorit să găzduiască astfel de operațiuni Frontex. De ce? Pentru că s-au schimbat regulile de operare Frontex. Deci iată deci un alt subiect care ar trebui să fie clarificat, mai ales în lumina ideilor pe care le evocăm aici și anume solidaritatea la nivel european, împărțirea poverii și așa mai departe. Și anul acesta am observat că uh, Frontex a fost mai activ la frontiera Greciei. Și asta e un uh, subiect pe care colegul meu din Grecia l-a, evocat. E vorba de Dublin 2 și restul uh, reglementării. Poate nu e un subiect de discuție acum, dar aș fi vrut să-l menționez totuși. Și un alt punct, uh, în așa fel încât să respect timpul ce mi-a fost alocat. Această agenție a jucat un rol important în ceea ce privește migrația, indiferent care ar fi criticile pe care le-am putea uh, aduce. Dar, dacă îmi permiteți, Ultimul punct pe care doream să-l subliniez este rolul pe care această agenție va trebui să-l joace pe viitor, având în vedere ceea ce se întâmplă în țările din nordul Africii și urmarea evenimentelor de acolo. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Roger Haddad din uh, Senatul suedez. Eh, eh, Mulțumesc frumos, domnule președinte. Și vă mulțumim și pentru raportul despre Frontex. Este o problemă foarte actuală și în Parlamentul nostru. Și vă mulțumim de asemenea că ați menționat și de propunerea formulată de Parlamentul European privind monitorizarea democratică a Frontex. Uh, întrebarea mea se adresează domnului Leitninen, care a vorbit despre creșterea capacității spunând că ar trebui să fie forma mai degrabă de o valoare adăugată și nu de înlocuirea eforturilor statelor membre. Susținem acest lucru, însă Totodată, sunt unele statele membre care consideră că Frontex ar trebui să fie și mai dur pentru a-și crește eficiența. Și dacă privim legislația Schengen, uh, vedem că o să existe și mai multe cereri adresate Frontex și statelor membre. Deci, uh, mesajele transmise sunt uh, diferite și se vor uh, formula anumite cereri vis-a-vis -vis de eficiența Frontex. De aceea, întrebarea mea este următoarea. Credeți că există obstacole legale în fața eficienței Frontex? Este o opțiune pe care noi, ca Parlament, trebuie să o analizăm. Și, în al doilea rând, ce se întâmplă în prezent în Parlamentul European? Este uh, ceva conform uh, regulilor pe care trebuie să le respectați? E o problemă a Parlamentului? Uh, mulțumesc, spune președintele. Domnul Kifas. Um, îmi face plăcere să intervin uh, cu dumneavoastră ca președinte și am două puncte de precizat. Mai întâi, unul politic. Eu m-am născut în Yemen, părinții mei sunt uh, din India. Cred că trebuie să spunem că Europa nu este împotriva migrației legale problema noastră la protecția granițelor este migrația ilegală. Cei care abuzează de oameni sunt oameni care plătesc o mulțime de bani ca să vină și să trăiască în Uniunea Europeană într-o formă sau alta. Sunt de acord cu ce a spus colegul din Grecia și vă recomand tuturor să mergeți să vizitați gr- granița dintre Grecia și Turcia. Eu cu comisia mea am fost în vizită în Filachio și Toată lumea recunoaște că acolo condițiile sunt rele, inclusiv parlamentarii greci. Dar problema este că Grecia se confruntă cu o criză enormă și sunt foarte mulți oameni care vin acolo este o criză la care nu poate răspunde de una singură, pentru că la urma urmei mulți dintre acești migranți vor sfârși în Londra, în Paris, în Amsterdam sau în oricare dintre statele noastre. Deci trebuie să împărțim această povară astfel încât țările de la graniță să primească cât mai mult sprijin cu putință. În ceea ce privește Frontex, Comisia mea susține activitatea Frontex, dar operațional vorbind, rolul trebuie să aibă un, uh, Frontex trebuie să aibă un rol mai mare, trebuie să aibă capacitatea de a trata aceste probleme și nu doar cadrul juridic. Succesul Frontex la granița greco-turcă se referă la desfășurare rapidă, la o reducere iar reducerea la 43.000 a numărului de migranți cred că se datorează tocmai faptului că Frontex a fost acolo și a acționat rapid. În sfârșit, haideți să partajăm informațiile între agenții. Frontex, Europol, toate agențiile de europene trebuie să lucreze împreună. Thank you very much. Uh, mulțumesc frumos. O să închid acum lista, dar mai am uh, patru vorbitori și dacă respectăm cele două minute, atunci uh, oratorii vor avea timp să și răspundă. Domnul Victor Paggio din Camera Cehă a Deputaților. Domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Doamnelor și domnilor, eu am o întrebare pentru directorul Frontex, domnul Laitinen. Uh, se referă la frontierele externe ale Uniunii Europene. Permiteți-mi să spun că pentru Republica Cehă proiectul Schengen a fost unul de mare succes care a permis libera circulație a persoanelor, dar în ultimii ani am constatat o serie de probleme care lansează dezbaterea privind principiul Schengen ca atare. De la această discuție așteptăm ameliorarea protecției frontierelor externe, care nu va mai fi astfel încât să nu mai fie necesar uh, controlele la frontierele interne pe care, din păcate, în ultimii ani unele state membre le uh, aplică. Eu personal am fost de părere că rolul Frontex ar trebui să rămână la nivel de coordonare, de sprijinire a activităților statelor membre la frontieră. Uniunea Europeană a luat o altă decizie. Frontex va avea propriile mijloace, va avea posibilitatea de a recruta uh, agenți de frontieră din celelalte state membre. Dacă situația este aceasta, dacă ne consolidăm frontierele exterioare, cred că este un motiv în plus. De ce să nu închidem uh, frontierele interne ale Uniunii Europene, dacă așa stă treaba? În ceea ce privește poziția Republicii Cehe și problema cu controlul uh, polițiștilor uh, germani la frontiera Cehia-Germania, în viitor am vrea să se respecte uh, principiul neaplicării controlelor la frontierele interne. Noi nu ne opunem uh, rolului de leadership al Comisiei Europene, dar totodată noi considerăm că dacă din motive excepționale trebuie instituite controle la frontierele interne. Acest lucru trebuie să se facă doar în cazuri de uh, amenințare a interesului public sau a securității interne. Extinderea acestor motive la motive precum migrația, uh, ar putea antrena, cred eu, un abuz uh, asupra acestui uh, instrument. Întrebarea mea pentru domnul Leitinen este care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește punerea în aplicarea acestor controle din cauza unei migrații prost uh, gestionate. Considerați și dumneavoastră, la fel ca mine, ca după ce am uh, consolidat frontierele externe, nu mai este nevoie de protecție la uh, frontierele interne ale spațiului Schengen. Mulțumesc frumos! Președintele, mulțumesc frumos, domnul Kelvin Hawkins, în Camera Comunelor. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, acum câteva luni am fost la sediul Frontex de la Varșovia împreună cu președintele și alți colegi din Comisia Europeană de Analiză și am discutat mai ales dificultățile controlului migrației ilegale și eu am pus o întrebare evidentă. De ce nu, să nu stabilim un control la uh, granițele interne pentru cetățenii non-europeni. Controlul la granițele interne ar fi un mod eficient de a opri mișcarea traficanților și a uh, imigranților ilegali și a infractorilor. Odată ce trec uh, granițele externe, foarte mulți din aceștia pot să uh, treacă uh, între statele membre cu mare ușurință. Controlele pașapoartelor la granițele interne ar îngreuna acest lucru. Cu câteva luni în urmă, presa britanică s-a spus că unele state membre sunt îngrijorate cu privire la Schengen tocmai din acest motiv și unul stat, un stat membru s-a gândit chiar să uh, reinstaureze controlul pașapoartelor pentru statele vecine. Înțeleg că acest lucru nu s-a întâmplat. Regatul Unit nu este membru Schengen și nici nu va fi pentru că guvernul uh, britanic britanic este hotărât să, păstreze, să păstreze uh, controlul la granițe cetățenii europeni pot intra în Regatul Unit, dar pentru ceilalți nu este atât de simplu. Controlul intern ar fi util și pentru statele mediterane, pentru că uh, imigranții ilegali vor ști că nu pot să călătorească în Uniunea Europeană pentru a-și atinge destinațiile. Și dacă vor să facă acest lucru, vor trebui să meargă direct în destinațiile finale. S-a spus ieri că Schengen și alte mijloace de control la frontieră sunt un mijloc de cooperare și nu de armonizare. Uniunea Europeană nu este o structură federală bilaterală, iar aranjamentele de frontieră e vor, țin de cooperarea structurală. Nu accept principiul uh, libertății uh, uh, de mișcare la acest nivel și cetățenii britanici au aceeași perspectivă. Este acest lucru reflectat și în altă parte în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Andre Hankel din Bundestagul German. Ja, vielen Dank. Äh, ich möchte ausdrücklich Mulțumesc. Aș dori să mă alătur um, colegului Angurakis, am avut posibilitatea anul trecut să ascult critica organizațiilor de protecție a drepturilor omului la adresa Frontex și, din păcate, într-un an nu s-a schimbat nimic. Human Rights Watch, acum câteva săptămâni, a publicat un studiu cu titlul uh, Mâinile murdare ale Europei, uh, implicarea Frontex în um, um, maltratarea, în tratarea um, neadecvată a imigranților din Grecia. Este vorba practic de faptul că acești uh, migranți sunt uh, uh, atrași de către colaboratori Frontex și iar apoi sunt deținuți în situații um, um, care le încalcă demnitatea. Human Rights Watch a uh, criticat asta, iar directorul Human Rights Watch uh, spune este un, o contradicție neliniștitoare că odată în momentul în care curtea, în curtea, în momentul în care CEDO a dat o sentință esențială, Frontex în calitate de Uh, agenție executivă a Uniunii Europene uh, a trimis oamenii exact acolo unde Curtea Euro Curte CEDO critica cu bună știință. Urmează să se uh, creeze, să se sape un șant de 120 de kilometri la granița între Turcia și Grecia Uh, unii spun că este pentru protecția antitank, mm, este îndoielnic însă acest lucru. Sincer, trebuie să-mi exprim uh, îndoielile cu privire la posibilitatea responsabilului pentru drepturile omului din cadrul Frontex de a împiedica uh, încălcări ale drepturilor omului. Proble uh, întrebarea mea este cine îl numește, care sunt competențele lui uh, cum poate el acționa. Nu în ultimul rând. Tunisia are în această situație uh, dificilă 900.000 de, mii de refugiați din Libia și a reușit să facă față uh, într-un mod sau al altul. Nu foarte bine, dar a reușit. Colega din Grecia a spus că 132.000 de, mii de uh, persoane au venit în Grecia. Eu cred că pentru Uniunea Europeană nu poate să fie o problemă să uh, îi uh, primească pe acești oameni în, condi- în condiții demne. Eu critic uh, guvernul german pentru că a fost împotriva acestui fapt, dar cum se poate ca Tunisia să poată uh, accepta 900.000 de mii de refugiați și să le facă și să îi trateze uh, în mod adecvat și Uniunea Europeană uh, nu, majoritatea refugiaților nu sunt criminali, nu sunt infractori, sunt oameni care uh, sunt într-o situație de nevoie. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Kerschel din Parlamentul Austriac. Domnule președinte, stimați colegi, eu văd lucrurile dintr-o altă perspectivă, poate. Frontex pentru mine este o poveste de succes, o protecție a frontierelor uh, funcțională la frontierele externe ale spațiului Schengen este și trebuie să fie o preocupare importantă pentru fiecare stat membru și de aceea mă bucur că uh, Frontex a fost uh, statutul Frontex a fost actualizat. Uh, Frontex contribuie la uh, o bună calitate a uh, protecției frontierelor, mai, și în ceea ce privește drepturile omului. Grecia ne arată cât de important este uh, să existe o astfel de organizație. A, acolo s-a văzut uh, care a, a fost rolul Frontex și cât de mult a ajutat. Întrebarea mea se adresează domnului director Frontex. Ce fel de mijloace ar fi necesare pentru a putea lucra mai eficient și pentru a sprijini mai bine statele membre. Mulțumesc. Mulțumesc. Cred că a fost o dezbatere foarte utilă. S-au exprimat o serie întreagă de opinii diferite, exact așa cum trebuie să fie când Uh, sunt prezente 27 de parlamente naționale și Parlamentul European. Însă au existat și o serie întreagă de întrebări adresate mai ales directorului Frontex. Și așa și trebuie, pentru că încercăm să găsim o cale de a supraveghea aceste agenții, iar sesiunea asta este un pas în această direcție. Am să-i dau cuvântul domnului Leitinen iar apoi celorlalți uh, doi membri ai panelului. Domnule Leitinen. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc um, tuturor celor care s-au exprimat și celor care mi-au adresat întrebări. Am să răspund la întrebări uh, împărțindu-le pe patru părți, iar apoi voi ajunge la ultima întrebare specifică din partea reprezentantului austriac. În primul rând, um, controlul parlamentar. După cum a spus domnul Busutil, deja există un control destul de cuprinzător. Avem control parlamentar, dar și alți actori politici. Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, prin faptul că sunt colegislator și autoritate bugetară, cu toții joacă propriul rol. Am văzut impactul crescând al acestor instituții europene asupra stabilirii unui cadru pentru Frontex. Eu cred că controlul parlamentar pentru Frontex și control, um, legitimitatea democratică este suficientă, ar trebui însă să lase, și, pentru că totuși trebuie să existe o oarecare independență din punct de vedere operațional. În al doilea rând, uh, trebuie uh, ilustrat rolul statelor membre. Tratatul de la Lisabona spune în mod explicit că deciziile și responsabilitatea sunt la statele membre. Frontex nu are dreptul să preia responsabilitatea și puterile de la statele membre. Acesta este un punct de plecare pentru orice acțiune întreprindem și trebuie să fie uh, înțeles uh, foarte clar acest lucru. Frontex coopera, co coordonează coopera, cooperarea operațională a statelor membre era, înainte era pe bază voluntară, însă acum, cu noul acord, vor exista din ce în ce mai multe prevederi obligatorii de a se angaja în această coordonare a cooperării operaționale. Acesta este rolul nostru, să coordonăm, nu să luăm decizii în numele statelor membre. Al treilea punct, unul foarte important, care se referă la imigrație ilegală și uh, gestiunea fluxurilor migratorii. De multe ori tindem să credem că controlul granițelor este uh, cheia de boltă a acestor probleme. Trebuie să uităm asta. Controlul granițelor al frontierelor este o parte a soluției, dar nu este soluția în totalitatea ei. Ceea ce am putut vedea la frontierele externe ale Uniunii Europene este că problema nu este cu verificările la frontieră și cu supravegherea frontierelor. Există o foarte mică minoritate a intrărilor ilegale pe la frontiere uh, în Uniunea Europeană. Problema este cu următoarele uh, etape. Cum funcționează sistemul de azil, care este procedura, uh, cum funcționează procedura de repatriere pentru cei care nu au dreptul să rămână în uh, statele membre. În ceea ce privește, atâta timp cât aceste două procese nu funcționează uh, în mod corect, soluția nu va fi găsită prin controlul granițelor. Așadar, cele două uh, flux, cele două aspecte trebuie să fie uh, trebuie să se întrepătrundă uh, gestiunea fluxurilor migratorii, um, sistemul de azil, dar și controlul granițelor, bineînțeles. Încă ceva cu privire la drepturile fundamentale. Este un subiect uh, esențial pentru noi, este în strategia noastră, în, în statutul nostru uh, și noi suntem foarte implicați și ne angajăm să includem acest aspect și să-l promovăm în activitatea noastră și avem un dosar destul de bogat în, ă, în acțiuni pentru protecția drepturilor omului la controlul frontierelor. Avem o strategie pentru drepturi fundamentale și un plan de acțiune care a fost adoptat în unanimitate de statele membre. Regulamentul modificat ne oferă noi posibilități de a îmbunătăți situația ofițerul pentru drepturi fundamentale și uh, alte aspecte menționate deja de domnul uh, Busutil. Avem un cod de conduită, avem instructaje care au loc în mod constant cu privire la drepturile fundamentale. Noi am fost cei care am uh, elaborat raportul cu privire la încălcările care au loc uh, în ceea ce privește drepturile fundamentale iar partele critice trebuie să le luăm ca pe o bază de critică constructivă pentru viitor. Uitați-vă în raportul Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale. Ei spun că multe dintre aceste probleme ce țin de drepturile fundamentale în controlul granițelor, e bine, acest raport spune că multe dintre aceste încălcări nu ar fi fost publicate dacă Frontex nu ar fi fost de față. Este un punct important. Apoi, uh, la întrebarea uh, deputatului din Austria, ce ne trebuie? Avem nevoie de uh, angajament din partea statelor membre în mod consistent și consecvent prin aplicarea regulilor, așadar în mod consecvent. Aceasta, de aceasta avem nevoie. Mhm. Mulțumesc. Înțeleg uh, din ceea ce spuneați este uh, că uh, Frontex face parte din soluție și nu din problemă când este vorba de drepturile fundamentale. Domnule Busutil, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reacționez la uh, întrebările și comentariile foarte interesante. În primul rând, frontierele externe ca o preocupare comună. Unii colegi au spus că frontierele sunt o competență națională, e bine, au dreptate. Însă trebuie să fim preocupați de frontierele externe ale uh, zonei Schengen. De exemplu, Republica Cehă uh, trebuie să fie preocupată numai de frontierele sale interne sau și de frontierele externe ale, ale spațiului Schengen. Cred că trebuie să punem din ce în ce mai des această întrebare. Și cred că această întrebare uh, și-a găsit răspunsul în momentul în care Franța a trebuit să reintroducă uh, cont, uh, controle de pașapoarte uh, la granița cu Italia, într-o, la o frontieră din interiorul spațiului Schengen. Uh, iar moment, motivul pentru care uh, Franța a făcut asta a fost nu din cauza graniței cu Italia, ci din cauza graniței externe a Italiei la Lampedusa. Cei care au intrat prin frontiera externă la Lampedusa au ajuns în Franța, punând presiune asupra sistemului francez care a reacționat prin uh, reintroducerea frontierelor interne în spațiul Schengen. Învățămintele ce trebuie uh, trase este, uh, care trebuie trase uh, sunt că granița de la Lampedusa nu este numai o preocupare a Italiei, este o preocupare a Franței, a Cehiei, a tuturor. Uh, suntem, în al doilea rând, suntem pe cale să creăm o pol- poliție de frontieră europeană la granițele uh, externe ale Europei? Nu. Dacă am înțeles bine, există 400 de mii de polițiști de frontieră în întreaga Uniune Europeană. Ar fi o nebunie să încercăm să dublăm aceste eforturi. Există deja, deci nu are sens să mai venim să le uh, duplicăm. Însă, ce avem nevoie este să creăm o agenție sau o uh, să uh, facem în așa fel încât uh, protecția să fie mai eficientă, mai ales acolo unde frontierele noastre externe sunt cele mai vulnerabile, unde sunt cele mai expuse. Când este vorba de frontiere externe, este clar că noi nu putem fi decât atât de puternici cât este veriga cea mai slabă. De aceea este important să avem valoarea adăugată a cooperării europene la acea parte a frontierei externe care este mai vulnerabilă decât celelalte. În al treilea rând, colegul din Malta a menționat uh, dire, uh, liniile directoare, schimbarea regulilor în ceea ce privește Frontex. Este, da, nu au făcut parte aceste linii directoare uh, în, din regulamentul uh, Frontex, însă au, uh, uh, au schimbat ceva. Am să vă dau numai un exemplu. Anul acesta, aproximativ 50.000 de oameni au ajuns pe insula Lampedusa. Aproximativ 1500 au ajuns în Malta, în țara mea. Lampedusa și Malta sunt la o distanță de 150 de kilometri una de cealaltă, iar diferența esențială între cele două cifre de persoane care au venit vă spune că migranții știau exact unde vor să meargă. Ei știu că dacă ajung în Malta, sunt blocați acolo, iar dacă ajung în Lampedusa, sunt preluați de către autoritățile italiene pe uh, continent în Italia în ziua următoare. Odată ce s-au schimbat uh, liniile directoare uh, ale Frontex, Um, dacă s-ar, cu, noile linii directoare ale uh, Frontex, cei 50 de, 50 de mii, dacă ar fi ajuns în Malta, ar fi fost numai uh, responsabilitatea Maltei, uh, ceea ce ar fi fost absurd și um, de aceea noi ne-am opus schimbării acestor linii directoare. Noi am, chiar am fi avut nevoie și chiar avem nevoie de Frontex, pentru că suntem în mod special expuși Apoi, în ceea ce privește Tunisia, s-a spus că uh, uh aproximativ 750.000 uh, de uh, persoane au fugit din Libia și s-au dus în Tunisia. O parte s-au întors acasă cu ajutorul Uniunii Europene și a statelor membre care au uh, avut, uh, care au organizat zboruri de la granița, cu Tuni, granița uh, tunisiană înspre diferite state de origine, însă aproximativ 60.000 de persoane rămân în, au rămas în Tunisia și sunt cazate la familii tunisiene și mai rămân 4.000 de persoane aproximativ la granița între Tunisia și Libia, care sunt în deșert. Sunt uh, blocați în deșert pentru că nu au unde să se ducă. Vin din Somalia, Eritrea, Sudan și, în mod clar, nu pot fi trimiși înapoi în țara lor de origine. Acest lucru ne uh, face să ne întrebăm următorul lucru. Dacă Tunisia și-a exprimat uh, solidaritatea față de uh, trei sferturi de milion, milion trei sferturi de, uh, dintr-un milion de oameni, nu ar trebui și restul lumii să își declare solidaritatea cu acești oameni. Statele Unite au, au fost un exemplu, au spus noi acceptăm cât se poate de mulți uh, însă nu au stabilit un număr. Uniunea Europeană, din păcate, nu a făcut același lucru. Eu cred că dacă nu facem nimic în această privință, acești oameni vor veni în continuare în Europa, însă se vor urca pe bărci șubrede, își vor risca viața și vor risca să se nece în Mediterană pentru a ajunge în Europa într-o manieră foarte puțin demnă. Da, există și o altă posibilitate pentru cei de la granița cu, Tunzi, cu Tunisia, și anume uh, odată să se gândească să se întoarcă în Libia acum că uh, există un guvern uh, de tranziție acolo. Vă rog, doamna Tonoglu. Deci Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să ofer un răspuns succint pentru diferitele întrebări care au fost puse. Grecia a primit valuri de imigrație, valuri enorme de imigrație în ultimii cinci ani. Și acest lucru a creat o situație Uh, dificilă dificile și asta dincolo de politica și de voința Greciei. Situația a scăpat de sub control. De ce? Pentru că foarte mulți imigranți, mai ales prin frontiera cu Turcia, au ajuns în Grecia. Erau uh, imigranți din Libia, din Pakistan, care au ajuns pe teritoriul Greciei. Ca să nu uităm și imigranții venind din nordul Africii. Ori noi nu dispunem de instrumentele necesare pentru a organiza și pe un răspuns unui, față de un fenomen atât de uh, mare. Deci i-am primit așa cum am putut. Nu i-am primit poate așa cum ar fi trebuit. Ceea ce uh, se poate spune este că, într-adevăr, e foarte ușor să critici, însă noi aveam nevoie de un program de acțiune, am încercat să-l aplicăm și am încercat să lansăm demersurile pentru a răspunde acelor solicitări de azil, pentru a vedea care dintre ele îndeplinesc criteriile. Acest program de acțiune ne-a permis să răspundem celor care au încercat să abuzeze procedurile de, de, procedurile de azil. Apoi, 60% din persoanele care au uh, ajuns în Grecia sunt persoane uh, străine și asta nu e o întâmplare, nu e o coincidență, pentru că mulți dintre cei care ajung la noi, până la urmă, uh, sunt implicați în acte infracționale. 80% din imigranți nu rămân pe teritoriul Greciei, ci călătoresc mai departe către uh, celelalte state membre ale Uniunii Europene și mă bucur de faptul că și alți oratori în sală au subliniat acest aspect. De aceea, imigranții când ajung, ajung mai întâi în porturi, în Patra, Ecumenița și așa mai departe, după care de acolo pleacă spre alte Uh, regiuni ale Uniunii Europene și în ciuda sprijinului acordat de Frontex, în momentul în care trebuie să am încercat să avem un răspuns, uh, ni s-au propus experți, ni s-a propus asistență din partea Frontex. E bine, în ciuda acestui ajutor, încă avem în continuare un flux continuu de uh, migrație care vine dinspre frontiera Turciei la Rio Evros, râul Evros. Problema este că nu există obstacole, aș spune, naturale care să împiedice sosirea migranților. Evros e un râu care poate fi traversat foarte ușor. De aceea uh, a trebuit să luăm anumite măsuri, să uh, construim această barieră, acest obstacol, uh, tocmai pentru a stăvili aceste fluxuri. Și colegul nostru, de altfel, s-a referit la acest lucru. E o măsură pe care a luat-o guvernul nostru tocmai pentru a pune capăt acestui flux de imigrație care venea dinspre Turcia. Anul trecut, trebuie să vă spun că fluxul uh, migrațional dinspre Turcia a fost de 6.000 de persoane, iar anul acesta de 9.000 de persoane. De ce? Pentru că râul Evros este un râu foarte ușor de traversat vin din Turcia, din Pakistan, din Afganistan, din alte țări din uh, Orientul uh, Mijlociu și îndepărtat. Și de fapt ce fac ei? Traversează pur și simplu râul cu bărci pneumatice. Iar noi, în calitate de guvern, trebuie să încercăm să protejăm frontierele, pentru că e vorba de o competență de bază. Și măsura aceasta nu constituie în niciun caz o măsură de încălcare a drepturilor omului, pentru că noi, în calitate de stat suveran, trebuie să combinăm, pe de o parte, respectarea drepturilor fundamentale, e clar, dar în același timp trebuie să combinăm acest lucru cu menținerea ordinii publice a societății noastre, a poporului nostru. Și de aceea, prin aceste măsuri și prin cooperarea cu Frontex, noi ceea ce ne dorim este ca Uniunea Europeană să recunoască faptul că, având, uh, fiind, în această, fiind amplasați în această zonă a Mediteranei, ne aflăm într-un punct de sosire destul de special și facem parte din Europa. De aceea trebuie să uh, recunoască Uniunea Europeană că e nevoie de solidaritate în toate măsurile tehnice, economice și așa mai departe și în, acționarea, uh, în acțiunile pe care le va desfășura Frontex. Și de asta e nevoie de uh, bugete europene care să poată pune capăt, să poată poată stăvili aceste valuri de imigrație Asta mi se pare corect. Doar astfel vom putea, într-adevăr, să rezolvăm problema, mai ales ținând seama de tot ceea ce se întâmplă în nordul Africii. Domnul președinte, mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor celor care uh, în cadrul panelului au luat cuvântul și ne-au împărtășit uh, cunoștințele lor și ideile lor față de aceste subiecte și aș dori să mulțumesc și tuturor celor care au participat la această dezbatere, pentru că a fost o dezbatere foarte vie, foarte aprinsă și Uh, am reușit să subliniem care sunt uh, lucrurile ce încă mai trebuie făcut, faptul că Frontex este o organizație deosebit de importantă pentru noi, care se ocupă cu subiecte destul de controversate, care sunt greu de uh, manevrat și de rezolvat pe viitor. Și dacă nu ajungem la succes în acest domeniu, acest lucru va fi dăunător pentru noi toți. Deci, trebuie să mulțumim agenției Frontex pentru ceea ce face și să continuăm să supraveghem, să controlăm acest proces, să vedem evoluția sa ulterioară. Uh, și să vedem care vor fi măsurile ce trebuie să fie luate uh, pe viitor. Aș dori deci acum să închei această sesiune doar uh, prin adăugarea unui lucru. Bineînțeles, țara mea nu este membră a spațiului Schengen, așa cum ne-a amintit domnul Hopkins, uh, și deci nu este membru cu deplin al Frontex, cu drepturi plin al Frontex. Însă a fost foarte clar că în momentul în care noua coaliție la guvern a publicat strategia sa de securitate în luna octombrie anul trecut, unul dintre obiectivele principale uh, fixate în această strategie a fost tocmai întărirea Frontex. Deci, chiar și un uh, o țară care nu este membră a spațiului Schengen recunoaște cât de important este uh, Frontex uh, Uh, și dorește mult succes. Deci de aceea cred că e foarte important să subliniem acest lucru pentru că asta ne arată cât de uh, aproape suntem unii de alții în acest dosar. Ajungem acum la sesiunea de închidere, intitulată Abordare de ansamblu. Cum pot Parlamentele Naționale și Parlamentul European să consolideze cooperarea reciprocă și controlul exercitat asupra agențiilor? Și i-aș ruga pe membrii panelului din această sesiune, care vor participa la această dezbatere, să vină să se instaleze la prezidium. Aș dori să spun că unul dintre oratorii din acest panel referitor la cooperarea reciprocă dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale uh, este doamna Jean, la, doamna Jean Lambert. Nu nu poate fi prezentă, deci unul dintre membrii nu poate fi prezent, dar, imediat ce ceilalți membri, domnul Aguilar, spre exemplu, ajunge la podium, sau poate că veți vorbi de acolo de unde sunteți instalat, domnul Aguilar. Deci vom începe cu dumnealui, în calitate de președinte al întregii întâlniri o persoană care trebuie să-i mulțumim în mod deosebit pentru modul în care a organizat această sesiune, această întâlnire și îl vom ruga deci să înceapă. Însă înainte de asta, cred că trebuie să fac un lucru și anume să clarific lucrurile. Uh, Camera Lorzilor a exprimat deja o opinie vis-a-vis -vis de această cooperare uh, în cooperarea cu Parlamentul European și având în vedere că suntem în Parlamentul European, suntem de părere că această uh, cooperare trebuie să sporească uh, și să se instaureze. Și, bineînțeles, vom avea o dezbatere aprinsă și pe această temă, de aceea, pentru a începe, dau cuvântul imediat domnului Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Lord Henry, Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la treabă. Aș dori să-mi aduc contribuția la această ultimă sesiune a întâlnirii noastre. Uh, încercând o abordare uh, de ansamblu a um, importanței îmbunătățirilor pe care le-am putea crea în baza acestei linii de cooperare pe care am stabilit-o pentru evaluarea uh, generală a politicii, a punerii în aplicare a politicii și mai ales a uh, performanței și a rezultatelor agențiilor în domeniul uh, libertății, spațiului de libertate, securitate și justiție. În urma adoptării programului de la Stockholm în decembrie 2009, Consiliul a adoptat în februarie 2010 strategia pentru securitatea internă a Uniunii Europene, urmată de Uh, înființarea Comitetului uh, Permanent pentru Securitate Internă, așa numitul COSI, în baza articolului 71 privind, din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și, în urma comunicării Comisiei adoptate în uh, noiembrie, uh, 2010, care stabilea principiile uh, clare de acțiune. Acesta este temeiul juridic, dar doi ani mai târziu situația nu este satisfăcătoare și suntem pe cale de a stabili un cadru uh, instituțional solid pentru uh, controlul parlamentar. Tocmai despre aceasta este vorba în întâlnirea noastră. Am convocat uh, pentru prima dată anul trecut o asemenea întâlnire interparlamentară, în octombrie 2010. Acum suntem pe cale să stabilim întâlniri regulate pentru evaluarea comună, pentru a monitoriza evoluția acestor politici și, totodată, pentru a evalua agențiile Uniunii Europene, cum sunt Europol, Eurojust sau Frontex. Fiecare dintre ele a avut uh, ocazia să-și exprime punctul de vedere în acest seminar de două zile. Prin urmare, propunerile deja adoptate sau recomandate de Consiliu sau de Comisie, cum ar fi ciclul uh, politic european, care va asigura un cadru îmbunătățit de cooperare pentru agențiile Uniunii Europene, merg tocmai în această direcție. Voi încerca să subliniez ideea pe care am uh, spus-o și ieri, imediat după sesiunea de deschidere, și anume că suntem aici pentru a face ceva, pentru a aduce valoare adăugată acestor uh, instituții pentru a fi de ajutor și a ne asigura că facem tot ce se poate pentru a îmbunătăți performanța evaluării, atât în ceea ce privește comisia, cât și pentru a monitoriza uh, prioritățile pe care le-am stabilit. Uh, terorism, crimă organizată, frontiere externe, uh, infracționalitate cibernetică, gestionarea comună a granițelor externe ale Uniunii Europene, și de aceea uh, sugerez să insistăm pe importanța mm, lucrului împreună, într-un exercițiu comun. să invităm agențiile europene în parlamentele naționale. Noi, la Parlamentul European, le uh, ascultăm cu regularitate, le invităm cu regularitate în Comisia Libe. Au cuvântul, își prezintă uh, munca, avem ocazia la nivel european să vedem ce fac, dar conform temeiului juridic uh, analizat ieri, uh, 80, 81, 85 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, toate aceste articole insistă foarte mult ca parlamentele naționale și Parlamentul European să lucreze în comună pentru obiectivul, uh, împreună pentru obiectivul comun. Și trebuie să verificăm încrucișat informațiile pe care le obținem în relațiile instituționale cu agențiile și, în termen general, să evaluăm impactul strategiei uh, interne de securitate în cadrul național pentru a evalua valoarea adăugată și, dacă este cazul, adaptările necesare atât la nivel național cât și la nivel european. Dacă ne angajăm în uh, acest exercițiu în uh, lunile viitoare și ne pregătim să susținem și să direcționăm ciclul politic european care urmează să încep, înceapă în 2013, ne vom asigura că aceste întruniri ale noastre sunt cu adevărat utile pentru a ajunge la cetățenii pe care îi reprezentăm și pentru a transmite mesajul nostru. Dacă genul acesta de activități sunt reușite, sunt absolut convins că fiecare Parlament Național, fiecare Cameră Națională care dorește să participe la evaluarea um, acestei politici a Uniunii Europene, conform articolului 70 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, va contribui la exercițiul general în următoarea întrunire anuală care s-ar putea să fie organizată aproximativ cam la un an de acum, în octombrie 2012. Prin urmare, rapoartele naționale vor îmbunătăți calitatea activităților deja desfășurate de agențiile și instituțiile europene și ne vor ajuta să înțelegem din perspectivă națională care sunt punctele slabe și care sunt punctele forte și cum să ne îmbunătățim. Toate acestea sunt necesare atât la nivel național cât și la nivel european înainte de a lansa ciclul politic um, din 2013. Noi, la Comisia Libe, suntem pregătiți să facem tot ce ne stă în putință pentru a partaja aceste informații cu parlamentele naționale, cu comisiile responsabile de domeniul securității și justiției, da, afacerilor interne și um, securității. Și, astfel, ne-am putea îmbunătăți capacitatea de a evalua și, la, și ca legiuitori naționali și ca legiuitori uh, europeni. Iar uh, așteptările um, ridicate de uh, intrarea în vigoare a temeiului juridic reprezentant de Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene este ceea ce trebuie să avem în vedere. Și nu trebuie să uităm distanța pe care am constatat-o de mai multe ori. Aici, la nivel european, noi știm că mare parte din informațiile pe care le colectăm datorită conexiunilor instituționale prin agenții Frontex, Europol, Eurojust, trebuie transmise în mod uh, adecvat, mai regulat, mai intens către parlamentele naționale pentru a acoperi această distanță și prin parlamentele naționale ele trebuie transmise uh, cetățenilor pe care îi reprezentăm până la urmă și la nivel european și la nivel național, astfel încât să se îmbunătățească legitimitatea democratică a procesului de evaluare. Așadar, am putea să înțelegem, ar putea, am putea să încercăm să construim să construim un fel de Wikileaks care să fie util pentru democrația europeană ca principiu, după cum arată și articolul 10 al uh, tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Prin urmare, cred că am putea începe să uh, creăm această dinamică pentru uh, președinția daneză care urmează, să partajăm uh, informațiile, să ne pregătim pentru seminarul din octom octombrie 2012 și astfel vom asigura, cred eu, un răspuns pozitiv la îndoielile legitime ridicate în aceste întruniri regulate ale noastre, reprezentanți ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Astfel, scopul stabilit în, prin mandatul Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene ca noi să lucrăm împreună pentru a controla strategia de securitate internă va, fi, va primi sens uh, și calitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Well, uh, Mulțumesc frumos, domnule Aguilar. Un început excelent pentru dezbaterea noastră. Ați uh, prezentat câteva sugestii la care pot să răspundă și alții. Acum are cuvântul domnul, domnul Paulo Pisco, membru al Comisiei pentru Afaceri Europene în Parlamentul Portughez. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să încep prin a vă cere să aveți înțelegere pentru faptul că trebuie să plec imediat după intervenția mea pentru că am de luat un avion. De asemenea, aș dori să vă uh, Uh, să vă, să-mi exprim uh, bucuria și um, bucuria de a avea oportunitatea de a mă putea exprima asupra unui subiect atât de uh, important, subiect pe care îl urmăresc și din activitatea mea. Iată, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și Carta Drepturilor Omului, uh, Carta Europeană a Drepturilor Omului, de asemenea, iar cetățenii europeni trebuie să știe că aceste subiecte sunt uh, luate în considerare, mai ales respectarea drepturilor omului și stabilitatea societăților noastre. În ceea ce privește acțiuni la fața locului, trebuie să avem acțiuni eficace care în același timp să respecte valorile proiectului european. Însă dacă dorim o abordare comună, avem nevoie de încă multă muncă. Este nevoie încă de multe lucruri în context european. Iar uh, modul, există noi evoluții, iar modul de a le monitoriza uh, sunt noi de asemenea. guvernele nu trebuie să cunoască toate inițiativele acoperite de raportul COZI sau de uh, Eurojust, Europol sau alte agenții. Tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene spune că uh, Parlamentele naționale și Parlamentul European trebuie să fie informat cu privire la munca uh, COSI însă aceste, nu este suficient pentru că subiecte, există aspecte care se suprapun cu domeniul drepturilor omului și trebuie să existe un control ridicat. Parlamentele naționale așadar trebuie să cunoască aceste agenții. Prezentarea de rapoarte către Parlament uh, din partea directorilor uh, agențiilor uh, nu este întotdeauna suficient. Suntem încă departe de interesele parlamentelor naționale. Trebuie însă să răspundem la această întrebare. Cum pot parlamentele naționale să contribuie la acest subiect la același nivel uh, cu Parlamentul European? Pentru că dacă nu, parlamentele, bineînțeles, se concentrează de fiecare dată pe aspecte naționale, iar Parlamentul european se va concentra în continuare la nivel pe nivelul european și va fi la mai mare distanță. Drept urmare, răspunderea politică va fi uh, întotdeauna la nivel european. Însă parlamentele naționale trebuie să fie proactive, să uh, identifice modul în care pot participa la dezbatere, astfel încât să contribuie la mecanismele europene pentru securitate internă. Pentru a face asta avem nevoie de proceduri mai bune uh, în ceea ce privește uh, agențiile europene și parlamentele naționale care trebuie să poată uh, evalua eficacitatea politicilor puse în aplicare. De asemenea, parlamentele naționale trebuie să poată face schimb, schimb de informații. De asemenea, avem uh, nevoie de o analiză critică asupra modului în care uh, lucrează agențiile. Este, uh, aceste agenții sunt esențiale pentru identificarea amenințărilor la adresa securității, la îmbunătățirea cooperării. De asemenea, trebuie să îmbunătățim um, activitatea acestor agenții, făcându-le mai sensibile la libertățile cetățenești, comisiile parlamentare pentru libertăți civile și afaceri constituționale trebuie să uh, coopereze cu nivelul, uh, cu, cu alte organe naționale, cu, uh, cu, cu miniștri și așa mai departe. Comisia Libe a Parlamentului European este consultată în toate aceste uh, subiecte și joacă un rol foarte important în modul în care aceste politici sunt implementate. Pentru, însă Parlamentul European este mai aproape de acest subiect decât suntem noi în parlamentele naționale. Chiar dacă sunt domenii supranaționale în urma tratatului de la Lisabona, există uh, o serie întreagă de măsuri care se iau la nivel național, iar uneori acestea pot submina valorile uh, comune sub pretextul securității, combaterii criminalității organizate și a protecției granițelor. Iar asta dă uh, impresia că Europa este mai degrabă dărâmată decât construită și asta trebuie să evităm. Parlamentele naționale din Europa pot face foarte puțin în această privință, chiar dacă se iau măsuri împotriva tratatelor uh, europene, cum este uh, situația reintroducerii controlelor frontierelor în unele state membre sau uh, fluxurile uh, migratorii din uh, Um, statele din nordul Africii au uh, produs reacții în unele state membre care nu erau conforme cu valorile noastre privind drepturile fundamentale. Și sunt de înțeles, însă uh, au, au umbrit unele aspecte pozitive ale, uh, ale Uniunii Europene, cum este libera circulație a persoanelor, Schengen și așa mai departe. Bineînțeles, statele membre au dreptul să se apere de amenințările de securitate cu care se confruntă. Însă ceea ce trebuie să facă este să coopereze mai strâns pentru a se asigura că cetățenii lor se simt în uh, securitate. amenințările uh, la adresa securității, uh, terorismul, traficul de droguri, criminalitatea cibernetică, criminalitatea organizată și așa mai departe. Sunt elemente din ce în ce mai complexe și nu pot fi uh, abordate decât într-o cooperare între agențiile naționale și cele europene competente în acest domeniu. Iar parlamentele naționale și Parlamentul European trebuie să le acorde mai multă importanță. Totul trebuie să se întâmple în cadrul unor valori care să fie valorile proiectului european pe care trebuie să le apărăm întotdeauna pentru a ne asigura că statul de drept este respectat, la fel ca și libertățile individuale. De aceea, cooperarea între diferite agenții Uh, cu uh, agențiile ce țin de drepturile omului este esențială. Trebuie de asemenea să avem uh, politici coerente, iar um, co- coerența între munca agențiilor și cea a Parlamentului este esențială. O politică um, consecventă, mai structurată, comună a Uniunii Europene ar fi esențială dacă dorim să avem uh, o acompaniere din partea Parlamentelor Naționale și a Parlamentului European. Mulțumesc, domnul Carlos Coelho, membru al Comisiei uh, Libe din Parlamentul European și raportor pentru diferite uh, rapoarte. Let's Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe cu punctul de plecare. Punctul de plecare este Uniunea Europeană, care astăzi nu mai este ceea ce era pe vremuri. Nu mai suntem Europa mult, nu mai suntem Europa uh, bunurilor și a serviciilor, ci construim și Europa a cetățenilor. În numele popoarelor europene încercăm să stabilim un spațiu de libertate, securitate și justiție. Și în momentul în care ne confruntăm pentru prima dată cu această misiune, și asta după summitul de la Tampere, uh, noi am încercat să avem o mai bună cooperare între statele membre. Astăzi, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, încercăm să dezvoltăm politici europene, standarde comune, legi noi, noi instrumente uh, agențiile europene reprezintă un exemplu clar al acestei tendințe, a acestei evoluții. Și aceste acțiuni ar putea fi comparabile cu ceea ce se face la nivelul agențiilor europene, dar uh, acestea nu sunt supuse unui control uh, federal. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona reprezintă un pas semnificativ tocmai pentru a dezvolta acele legături strânse între parlamentele naționale și Parlamentul European, cu dorința de a îmbunătăți colaborarea dintre aceste două uh, instituții, uh, două tipuri de instituții și în cel de-al treilea pilon uh, toate aspectele care se ocupă de migrație, cooperare și aspectele judiciare, e un pilon care a fost întărit, mai ales prin intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Lucru care demonstrează în mod clar că acest lucru întărește și versiunile și um, Um, competențele de control pe care le putem exercita. Dar, în practică, ce constatăm? Încă mai sunt multe de făcut. Parlamentul European ar trebui să aibă posibilitatea să uh, participe la uh, luarea de decizie mai mult decât o facem prezent. Iar acum parlamentele naționale ar trebui să fie uh, capabile să uh, Uh, se implice și mai mult în acele competențe ce le sunt conferite de către uh, tratatul de la Lisabona. Și în momentul în care apar noi situații, Uh, noi dezechilibre, atunci ar trebui să existe această procedură de consimțământ în virtutea acordurilor internaționale, spre exemplu acordul referitor la datele, uh, uh, la datele PNR și parlamentele să fie informate asupra acestor acorduri. După părerea mea, Parlamentul European trebuie să ia acțiuni pentru a se asigura de o mai bună cooperare cu parlamentele naționale, subiect deosebit de important pentru că e singura metodă pentru a găsi pașii necesari ce trebuie făcuți pentru a spori controlul democratic. Acum, pentru a mă referi la agențiile europene, mandatul legal și competențele acordate acestor agenții precum Europol, Eurojust, Frontex au fost în mod activ uh, extinse în ultimii ani și de multe ori mergând chiar dincolo de scopul inițial. De asemenea, li s-au acordat uh, și uh, misiuni operaționale deosebit de importante, spre exemplu, posibilitatea de a interveni la, în arena internațională a statelor membre în anumite domenii. Și mulți membri Parlamentelor Naționale și Parlamentul Euro uh, European au susținut sporirea competențelor acordate acestor agenții tocmai pentru ca acestea să aibă instrumentele necesare pentru a-și duce la bun, la, la bun sfârșit uh, misiunile ce le-au fost încredințate în materie de strategie internă și securitate internă pentru a lupta împotriva criminalității organizate, cibernetice, uh, împotriva terorismului și a gestiunii deșeurilor. Dar nu trebuie să uităm că e nevoie de o monitorizare strictă a acestor activități. Și a existat un caz recent care a demonstrat uh, că extinderea competențelor uh, acordate Frontex era necesară într-un context în care uh, trebuie în paralel să avem un răspuns rapid din partea Uniunii Europene având în vedere uh, migrația, provocările pe care le ridică aceasta, având în vedere situația din Mediterana. După cum știți, încă de la începutul anului a existat o deplasare masivă de oameni din țările nord-africane și acest lucru a dus, că a dus la un fapt și anume că sistemul de primire și de protecție a Uniunii Europene a acestor migranți a fost pus la grea încercare. Pentru a păstra intact spațiul Schengen au a fost nevoie de măsuri de urgență. A existat o ședință la nivel european uh, pe această temă și s-au analizat instrumentele de care Europa dispune în acest sens. Și întărirea guvernanței este deosebit de importantă pentru a se asigura că fiecare stat membru poate să-și asume în mod clar controlul la propriile sale frontiere. Trebuie de asemenea să se întărească încrederea reciprocă între diferitele sisteme de gestiune a migrației din diferitele state membre. Și deci e nevoie de un nou, nou mecanism al Schengen, care ar putea fi un avantaj în acest caz pentru a întări libera circulație a persoanelor, dar în același timp și pentru a monitoriza mai eficient orice încercare de încălcare a frontierelor în mod ilegal. Și întărirea încrederii reciproce va duce la un astfel de rezultat iar agenția Frontex poate juca un rol sporit nu numai în sprijinirea întăririi protecției frontierelor externe și în lupta împotriva imigrației ilegale, dar și în ajutorarea sau sprijinirea statelor membre pentru a pune capăt anumitor lipsuri sau neajunsuri în diferite etape. Nimeni nu poate să nege faptul că acest nou mandat pentru Frontex implică de asemenea și un anumit risc și anume mai ales în ceea ce privește protecția datelor private și de aceea, sistemul de monitorizare care va fi instaurat trebuie să prezinte acele clauze de salvgardare care ne vor permite să asigurăm protecția datelor. Chiar și cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, cel de-al treilea pilon uh, a fost Uh, uh, eliminat, însă asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm lupta noastră în acele domenii care formau cel de-al treilea pilon. Acum știm foarte bine că aceste politici legate de gestiunea frontierelor și de migrație reprezintă miezul suveranității naționale ale diferitelor state membre, care sunt în continuare responsabile pentru gestiunea și managementul propriilor lor frontiere, dar Însă nu putem să ne prefacem că nu vedem ce se întâmplă la nivel european în acest domeniu. A existat o situație de urgență în ultimii ani și, în, uh, și a venit momentul ca nu numai Parlamentul European, ci și Parlamentele Naționale să înțeleagă că au avut loc schimbări majore și că Uh, avem acum la dispoziție agenții europene care reprezintă partea cea mai vizibilă a politicilor europene referitor la migrație, gestiunea frontierelor externe și azil în interior, dar și în exteriorul Uniunii Europene. Și în încheiere, aș dori să vă amintesc faptul că în momentul actual există un număr de agenții europene, și anume zece la, la rând și cred că parlamentele trebuie să aibă un control asupra bugetelor, asta e o întrebare, sau poate că ar trebui să avem noi forme de control. Noi forme de control eventual prin uh, analiza programelor anuale de activitate ale agențiilor. Eu cred că mai multe persoane s-au exprimat în această sală pentru a explica faptul că nu e nevoie de o sporire a controlului parlamentar. E bine, eu nu sunt de acord. Este esențial să avem o Uh, exercitarea controlului în mod democratic asupra misiunilor și impactului acestora, uh, acestor uh, agenții. Și e, e nevoie de continuitate, de simț de răspundere, de dare de seamă în momentul în care acțiuni sunt implementate și care pot avea o influență asupra drepturilor fundamentale. Și haideți să fim clari. Jocul interinstituțional nu e suficient. Trebuie să îmbunătățim posibilitatea de a împărtăși, de a împărți informația la toate nivelurile. Și de aceea e nevoie de o întărire a rețelelor care există la nivel național, la nivel european. Și noi, în calitate de raportor, cei care ne ocupăm de aceleași subiecte în Parlamentul European și în Parlamentele Naționale, trebuie să conlucrăm. După părerea mea, în Parlamentele Naționale Trebuie să aveți reprezentanți național pentru fiecare dintre aceste agenții europene și susțin ideea prezentată de domnul Aguilar uh, acum câteva minute în ceea ce privește uh, întărirea cooperării noastre și a conlucrării noastre între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în ceea ce privește analiza și evaluarea modului în care funcționează aceste agenții. Și în final, Și în final, doamnelor și domnilor, am avut nevoie de 15 ani pentru a definitiva piața internă. Și de-abia de 12 ani de zile încercăm să creăm o Europa a uh, libertății, securității și a justiției. Și am luat, am luat acțiuni bune, am mers în direcția cea bună, am încercat să întărim drepturile fundamentale, am încercat să întărim tratatele în acest sens. Însă, deocamdată încă ne mai aflăm într-o fază de tranziție și dacă am rămâne în ea, ar fi o greșeală. Ar fi chiar periculos. Ar fi periculos să construim o Europa a securității fără să avem transparență, fără să avem control democratic. Cred că depinde de fiecare dintre noi, printr-o cooperare fructuoasă, să ne asigurăm că acest lucru nu se va întâmpla. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte, câteva idei foarte interesante și dacă îmi permiteți, aș dori doar să adaug că în momentul în care Comisia noastră în Camera Lorzilor a avut un raport referitor la strategia de securitate internă, am avut un dialog foarte bun cu doamna Borsellino, care este raportor în Comisia Libe în Parlamentul European pe această temă. Și cred că am recunoscut clar că aceala, astfel era una din metodele prin care Parlamentul European și Parlamentele Naționale pot să conlucreze. Și cred că, într-adevăr, sugestiile dumneavoastră au fost foarte interesante. Și acum să dau cuvântul domnului Keith Vaz, președintele Comisiei pentru Afaceri Interne a Camerei Comunelor în Regatul Unit. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Dragi colegi uh, din alte parlamente naționale și din Parlamentul European, dați-mi voie să încep prin a spune că îmi face plăcere să uh, vorbesc sub, în, cu domnul Lord Henry of Chiswick în uh, calitate de președinte. Vă cunosc de foarte mulți ani. în reuniunile organizate de Uniunea Europeană există tendința ca oamenii să repete ceea ce s-a spus deja înaintea lor. Și la fel o să fac și eu, începând prin a susține coleg, uh, discursul colegului meu, Carlos, din Portugalia. Are dreptate în tot ce spune atunci când vorbește de nevoia de mai mare transparență și mai bun control. Și acesta este punctul meu de plecare. El mi-a amintit uh, că totul a început la Tampere și trebuie să-mi declar interesul, așa cum a făcut și uh, președintele, pentru că a fost prima mea reuniune la nivel înalt uh, europeană ca ministru uh, britanic pentru Europa. A fost la o săptămână după ce uh, domnul Blair m-a numit ministru pentru Europa în guvernul britanic. Și Carlos Coelho are dreptate. Ambițiile liderilor uh, de la, la Tampere sunt foarte diferite de felul în care a evoluat uh, agenda în ultimii 10-11 ani. Și probabil că unii britanici ar spune că lucrurile au mers prea departe. De la rolul de coordonare a devenit un rol de punere în aplicare. Și trebuie să fiu foarte atent, fiindcă Kevin uh, Hopkins, dragul meu prieten și coleg din partea Comisiei Europene pentru Control în Camera Comunelor, are o altă perspectivă asupra Uniunii Europene decât mine. Dar un lucru care ne unește pe noi toți este nevoia de un control adecvat și uh, corespunzător cuvintele frumoase spuse de Carlos și de alții uh, o să fie înlocuite uh, la mine cu pragmatism. Eu și colegii mei în Parlamentul Britanic încercăm să cerem socoteală acestor uh, agenții europene. Fiecare avem metode diferite de funcționare. Felul în care funcționează Comisia uh, Britanică de Afaceri Interne este să se bazeze pe dovezile care ne sunt prezentate, fie că e vorba de dovezi verbale, fie de dovezi scrise. Sunt convins că și colegii în alte parlamente fac, procedează la fel. Însă, o parte esențială a ceea ce putem realiza uh, când vine vorba de transparență și control este să lucrăm direct cu alți colegi cu, din parlamentele altor state, state membre. Ieri m-am întâlnit cu președintele Comisiei de Afaceri Interne din Parlamentul francez. Săptămâna viitoare am o altă întâlnire cu colegii dintr-un alt Parlament European. Cu câteva săptămâni în urmă, întreaga Comisie de Afaceri Interne s-a dus în Grecia, unde s-a întâlnit cu uh, omologii din Parlamentul Elen și a învățat, uh, a aflat direct uh, despre ce se întâmplă la granița dintre Grecia și Turcia, în special la Filachio. Și sigur că în anumite, uh, în anumite uh, chestiuni trebuie să așteptăm Parlamentul uh, European dar nu cred că cei care vin din parlamente active și cu, din comisii care vor să acționeze um, cu rolul de control trebuie să uh, se complacă prea mult în această așteptare. Uh, avem datoria să solicităm agențiilor dovezi pentru comisiile noastre. Una dintre cele mai fructuoase sesiuni de curând a fost uh, atunci când am discutat despre Europol, iar directorul Europol a venit la Londra și a răspuns la întrebările privind domeniul de aplicare al Europol. Nu am putut cu toții să mergem la Varșovia, pentru că, după cum știți, în aceste vremuri de dificultate economică, finanțările uh, pentru vizitele uh, parlamentarilor sunt foarte limitate și atunci trebuie să alegem cu mare atenție locațiile unde vrem să mergem. Dar am putut vorbi cu directorul uh, Frontex prin uh, videoconferință și uh, am adresat întrebări uh, în care a apărut în urma vizitei noastre în Grecia. Carlos are dreptate, sunt foarte multe instituții și una dintre problemele pe care noi, deputații foarte ocupați, o avem este ă, să ne asigurăm că ă, controlăm așa cum trebuie aceste organizații. Am discutat despre Europol, am discutat despre Frontex. Știm că Uh, există activitate care se desfășoară și în ceea ce privește activitatea, uh, agenda de securitate și multe altele. Eu aș vrea să merg mai departe. Sunt dornic să merg la Lyon să-i văd pe colegii de la Interpol, pentru că o parte din munca noastră legată de traficul de persoane nu se oprește la granițele Uniunii Europene. Și, după cum am discutat și mai înainte uh, despre Frontex, odată ce oamenii ajung la granița Uniunii Europene, e prea târziu într-un fel. Excelenta contribuție a colegei uh, din Grecia cu privire la importanța abordării uh, țărilor sursă în ceea ce privește imigrația ilegală și traficul de persoane uh, înseamnă că, într-adevăr, trebuie să privim dincolo de granițele Uniunii Europene dacă vrem să soluționăm problema crimei organizate și a imigrației ilegale și a traficului de persoane. Una dintre uh, surprinzătoare ale vizitei noastre în Grecia a fost că am vorbit cu cei deținuți acolo și am aflat că mulți dintre ei vin din Afganistan, prin Iran, au călătorit prin toată Turcia și aproape toți dintre ei plătiseră până la 5.000 de euro fiecare ca să ajungă în Grecia. Și probabil uh, că uh, chiar și în Londra, Amsterdam, Paris sau uh, alte uh, capitale europene. Este important să deținem acest control și să aducem aceste organizații în fața noastră uh, cu regularitate. Cred că există și uh, un rol pentru uh, control comun. Dacă există o chestiune care vizează două sau mai multe parlamente, atunci trebuie să facem tot ce putem pentru a ne întâlni cu alți deputați pentru a ne asigura că directorii acestor organizații vin la o întâlnire comună, poate. Când am deschis această problemă cu președintele uh, Comisiei de Afaceri Interne din Paris, am sugerat ca el, eu și membrii ai Comisiei noastre să mergem în Afganistan dar cred că ceea ce cred că ar trebui să explicăm uh, puțin uh, contribuabilor britanici ce căutăm noi acolo. Dar dacă vrem să tratăm problema imigrației ilegale, o să vedem că foarte mult începe în Afganistan. Rețelele criminale în ceea ce privește drogul și trafic, uh, drogurile și uh, traficul de persoane încep la Kabul. Acolo sunt agenții pe care oamenii îi plătesc uh, ca să traverseze toate aceste granițe și să ajungă în Uniunea Europeană. Deci cred, cred că o asemenea acțiune comună ar fi extrem de importantă. Voi încheia spunând următoarele. Ce mi se pare mie deosebit de important atunci când vrem ca agențiile să fie uh, responsabile uh, este că trebuie să existe uh, monitorizare, continuitate, să ne asigurăm că oferim repere acestor organizații. Comisia mea a făcut acest lucru de uh, curând cu agenția uh, responsabilă de imigrare Regatul Unit, agenția de frontieră. Anual, șeful acestei agenții venea și ne prezenta situația. Uh, îl sau o ascultam, elaboram un raport și peste trei ani luam raportul și spuneam, e bine, ce ați făcut în ultimii trei ani? Acum abordarea s-a schimbat. Acum le uh, transmitem uh, întrebări specifice. Eu le spun cele 10 porunci, dar acum sunt 15 uh, cerințe speciale pe care le uh, transmitem. Și la sfârșitul fiecărui an ne hotărâm să uh, analizăm respectiva agenție plecând de la cele 10 sau 15 cerințe. Deci Parlamentul este cel care face acest lucru în Marea Britanie. Și în cadrul discuțiilor noastre cred că uh, parlamentele naționale sau europene ar trebui să se gândească la 10 sau 15 întrebări cheie pe care să le punem Europolului sau tuturor celorlalte instituții pentru a ne asigura că au niște repere pentru viitor. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Președintele, mulțumesc frumos și ultimul vorbitor acum, înainte să trecem la dezbatere, doamna Lambert, membra Parlamentului European și a Comisiei Libe, de asemenea. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze pentru întârziere, dar a trebuit să fiu prezentă la niște voturi și, în al doilea rând, îmi cer scuze pentru faptul că sunt a treia persoană din Regatul Unit uh, în acest panel, dar cred că oricum reprezentăm uh, perspective variate. La Parlamentul uh, European fac parte și din Uh, grupul de lucru interinstituțional, un uh, organism care se bazează pe studiul comisiei de acum câțiva ani și um, încercăm să lucrăm împreună cu Comisia și cu Consiliul pentru a introduce o mai mare transparență în toate agențiile uh, din Uniunea Europeană. Am, bineînțeles că am luat în considerare și ne-am gândit la rolul Parlamentului în uh, acest grup, grup de lucru. Uh, este uh, fișa analitică 32 pentru cei uh, pe care îi interesează. E bine, ne-am gândit la rolul Parlamentului în ceea ce privește, de exemplu, numirea directorilor sau Um, raportarea către uh, Parlamentul European și, bineînțeles, dimensiunea bugetară. Dar ne este clar că nu este singurul nostru rol, chiar dacă uneori uh, oamenii devin obsedați de partea bugetară, problema se pune și la nivelul uh, răspunderii politice. Iar asta va juca un rol important în grupul, grupul de lucru interinstituțional. În ceea ce privește activitatea Comisiei uh, pentru Libertăți Civile, avem uh, sentimentul, cum spunea colegul Coelio, că trăim în continuare cu acel trecut interguvernamental uh, și cu senzația că acum este, toate aceste lucruri sunt prevăzute în cadrul european, în bugetul european iar Uniunea Europeană ar trebui să fie mai mult decât suma părților sale și că trebuie să se îndepărteze de abordarea interguvernamentală, cel puțin înspre o abordare interparlamentară. O posibilitate de a, de a se îndepărta de acest trecut a fost parțial problema uh, răspunderii, raportării. Când vedem statele care uh, interacționează numai unele cu altele, vedem că se creează zone gri de acțiune care nu uh, răspund în fața nimănui. Iar acest lucru este periculos când, uh, în democrații pentru că se extind anumite agenții, au loc uh, extinderea competențelor acestora pe care nimeni nu le uh, verifică. În ultima... Ieri și astăzi am ascultat că agențiile au din ce în ce mai mult un rol în relațiile cu statele terțe. Este ceva ce am analizat când uh, am uh, vorbit despre crearea noi agenții uh, cu privire la sprijinul pentru, pentru azil. Foarte mult ne, interesat care, ar fi lim- care vor fi limitele activității acestei agenții în relațiile cu state terțe. Ni se spune că uh, activitatea acestei agenții va fi în legătură cu acte relevante Însă, bineînțeles, fiecare decizie are o dimensiune politică, nu va fi numai ceva tehnic. Cooperare cu Frontex, acțiune în teritoriu internațional, există teri- o dimensiune de securitate, o dimensiune de schimb de informații și încercăm să vedem și legăturile cu alte organe. Unul dintre acestea uh, care um, Uh, se referă și la suprapuneri cu NATO. Cum găsim răspunderea aici? Iar lipsa de uh, răspundere aici, uh, de, de uh, tragere la răspundere, uh, poate uh, să ducă la situații în care o agenție să nu recunoască pur și simplu că, de exemplu, a trimis un elicopter într-un anumit loc deci, după cum spuneam, controlul este foarte important, dar cum e cel mai bine să fie pus în practică? E bine, sunt aspecte practice. Nu știu dacă s-a vorbit despre studiile recentele pe care le-am avut la, recente pe care le-am avut la Parlament. Uh, unul dintre ele s-a referit la relația între uh, Carta Europeană a Drepturilor Omului și agențiile europene și o a doua, un al doilea studiu cu privire la controlul parlamentar al uh, agențiilor uh, și a serviciilor de informații în Uniunea Europeană. Ambele fac recomandări cu privire la modul în care controlul ar trebui să funcționeze în Parlamentul European și în relații cu Uh, în parlamentele naționale. Bineînțeles, recomandările sunt diferite, fiind două studii diferite, dar le vom analiza. Oricum, studiile cad de acord asupra faptului că este nevoie de monitorizare și control și de faptul că măsurile de control și supraveghere trebuie să anticipeze evoluțiile în aceste agenții. În uh, studiul cu privire la agențiile de securitate și servicii de informații se recomandă o subcomisie a Comisiei Libe în Parlament, însă nu sprijină ideea unui nou corp, uh, unui nou organ interparlamentar, uh, instituțiile fiind deja suficiente pentru a acomoda asta. Se recomandă însă într-un alt studiu un organ interparlamentar pentru a uh, face, pentru a aborda aceste uh, agenții. Uh, LIBE se ocupă de aceste agenții, dar și Comisia pentru Drepturile Omului și, bineînțeles, comisiile din Parlamentele Naționale. Au loc reuniuni în mod regulat, audieri, um, grupuri de lucru care pot analiza documente confidențiale, se fac uh, evaluări de risc uh, și se fac cooperări cu state terțe. Apoi, uh, cu siguranță se uh, verifică și sistemul proporționalității, uh, principiul uh, proporționalității și dimensiunea bugetară. Cred că una din preocupările Parlamentului European este modul în care agențiile sunt utilizate ca un set de acțiuni simbolic, ca o nevoie de a demonstra că ceva se întâmplă, fie că este uh, proporțional sau nu, fie că este eficace sau nu schimburile interparlamentare. Ei bine, cred că sunt foarte importante și Keith Vaz se referea la asta. Iar schimbul de informații trebuie să fie formalizat într-un, într mod sau altul între, între parlamentele naționale și Parlamentul European. Fie că uh, creăm uh, așa, uh, deja faimoase puncte de contact sau altfel, dar ar putea fi un mod prin care să putem uh, Uh, vedea care sunt tendințele și care sunt uh, subiectele principale de preocupare. Să vedem dacă ceva ce preocupă pe cei din Portugalia îi preocupă și pe cei din Danemarca și dacă ar trebui să cooperăm sau să analizăm mai în detaliu aceste uh, aspecte. Pentru noi la Parlamentul European este foarte important să aflăm mai mult cu privire la uh, controlul operațional exercitat de către parlamentele naționale. Uh, noi la Comisia Libe uh, ne gândim să numim un vicepreședinte uh, ca persoană de contact pentru a ne asigura că astfel de controle uh, sunt mai sistematice și monitorizări sunt mai sistematice. Nu este, bineînțeles, vorba numai de un aspect de afaceri interne. Sunt multe alte dimensiuni. Trecem în teritoriul securității, de exemplu, uh, de migrație ilegală. De fiecare dată, așadar, uh, avem însă și cadrul drepturilor fundamentale. Așadar, uh, vom lua în considerare ceea ce în grupul nostru interinstituțional, ceea ce s-a discutat astăzi aici, cred că mai avem mult de reflectat asupra modului în care putem să um, obținem și urmări de pe urma acestor uh, reuniuni, um, să și punem în, uh, în practică ceva, nu numai să obținem niște întrebări uh, dispersate. Deci să încercăm ca remarcile dumneavoastră să fie luate în considerare atunci când uh, facem față uh, aspectelor dificile cu care se confruntă agențiile și care se repercutează și asupra vieții cetățenilor din interiorul și din exteriorul Europei. Vă mulțumim. Cu aceasta ajungem la finalul intervențiilor din partea panelului. Iar acum avem o dezbatere cu regula de bază de două minute pe intervenție, vă rog. Deocamdată am numai două persoane inclus, um, înscrise la cuvânt, deci există timp pentru cei care doresc să intervină, deci am să-i rog să o facă. Am să-i dau cuvântul doamnei Eva Talenfine din uh, Suedia. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că îmi dați cuvântul. Cred că am avut aici două zile de lucru foarte fructuoase și am avut discuții foarte bune. În calitate de membru al Comisiei Parlamentare uh, Justiție în Parlamentul suedez, consider că supravegherea parlamentară, control parlamentar al activităților uh, și măsurile luate pentru a lupta împotriva crimei organizate sunt deosebit de importante și acest lucru se aplică atât la Europol cât și la Eurojust fost. Și știm că există tot felul de activități care încalcă drepturile fundamentale ale cetățenilor, libertățile fundamentale. De aceea, Supravegherea parlamentară este importantă tocmai pentru a ne asigura că există un echilibru între măsurile luate pe de o parte pentru a proteja cetățenii și măsurile pe de altă parte luate pentru a proteja viața privată a cetățenilor. Ar Tratatul Uniunii Europene, în articolul 12, se referă la rolul parlamentelor naționale în uh, control exercitat asupra Europol și Eurojust. Și procedura are drept scop să implice parlamentele naționale și să le acorde un rol în acest sens. Comitet, Comisia pentru Justiție în Parlamentul suedez consideră, deci, că o pro, un sistem, o procedură comună ar trebui să fie organizată pentru a avea, deci, o, un control exercitat asupra Europol și Eurojust. Și un calendar comun ar fi necesar. Deci, controlul parlamentar trebuie să fie simplu, rapid și concret și nu ar trebui să se stabilească noi autorități în acest sens. Dar ar putea fi, poate, uh, motive pentru a stabili, un, pentru a instaura un fel de forum interparlamentar comun. Este important ca parlamentele naționale și Parlamentul European, deci 28 de părți implicate, să poată participa uh, pe picior de egalitate și ca acel forum să fie cu adevărat un, uh, un organism comun. Cred că partea cea mai importantă este să avem documente și documente obținute la timp. Am ajuns ieri aici și ieri am primit un teanc, un teanc întreg de, de, de documente. Pentru că e și imposibil să le citești pe toate uh, înainte de, de, de, de, de ședință. De asemenea, uh, ar trebui ca un astfel de forum să reprezinte un spațiu excelent pentru a avea discuții pe marginea propunerilor făcute de către Comisie referitor la uh, strategia multianuală pentru Europol și planul său operațional. Iar monitorizarea ar trebui să se uh, concentreze mai întâi pe rezultate și pe strategii. În concluzie, din partea Parlamentului suedez, noi așteptăm cu nerăbdare să existe această propunere de a crea un organism comun de control și de discuții pe marginea strategiilor ce sunt uh, prevăzute pentru Europa și Eurojust. Mulțumesc foarte mult. Și acum dau cuvântul doamnei Margaret de Boer din partea Senatului olandez. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră și pentru aceste discuții. Deși aș, am senzația că aceste discuții ar putea să fie și mai aprofundate dacă am fi fost mai bine pregătiți. Sunt de acord cu oratoarea precedentă în acest sens. Și ar fi fost mai bine să, fim mai, să avem discuții mai țintite. Care sunt, de fapt, subiectele acestor discuții? Pentru că avem foarte multe informații am auzit și am ascultat foarte multe lucruri pe care nu le cunoșteam. A existat foarte multe discursuri frumoase, dar întrebarea este ce se va întâmpla după. Deci cred că scopul unor astfel de întâlniri este să avem o, o, o discuții mai țintite. Apoi, în ceea ce privește darea de seama din partea agențiilor, Uh, s-a pus accentul pe partea națională, din partea parlamentelor naționale. Cred că este foarte important să avem rapoarte naționale și uh, discuții și uh, directe cu agențiile la nivel de parlamente naționale. S-a pus accentul de asemenea și pe Parlamentul European, care încearcă și el la rândul său să spărească această dare de seamă, dar cred că e și mai greu, e ceva total diferit să avem acest sistem de uh, comun de, de exercitare a controlului și mă dezamăgește faptul că nu am reușit să ajungem să mergem un pic mai departe și să avem acele discuții uh, cu adevărat pe această temă. Cred că este important. E important și ar trebui să fie uh, dezbătut mai în detaliu. să avem acest gen de forum cum, în care să putem găsi soluțiile cum anume acest lucru poate funcționa concret. Uh, și nu cred că ar trebui să avem exact același tip de conferință și anul viitor uh, și să repetăm exact aceeași experiență. Poate că asta e un învățământ pe care îl putem trage din această experiență. Mulțumesc, spune domnul președinte. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul înainte de a da membrilor panelului ocazia să, uh, uh, posibilitatea să răspundă, pentru că mai avem un pic de timp la dispoziție, puteți să faceți acest lucru. Dacă nu, atunci dau cuvântul reprezentanților uh, membrilor panelului. Nimeni din partea uh, sălii, nu foarte bine, atunci am să iau, uh, am să încep în ordine inversă. Mai întâi domnul Vaz. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ambii vorbitori din partea uh, Olandei și din partea Suediei au subliniat faptul că e nevoie de un schimb de informații prealabil înainte de a ajunge la Bruxelles. E extraordinar să vii la Bruxelles și să primești informații, dar e și mai bine să le primești înainte de a veni. Uh, apoi, e nevoie și de un follow-up după încheierea unei ședințe ca aceasta. Uh, bineînțeles, cu toții vom, ne vom întoarce la comisiile noastre și știm că uh, va trebui să facem o, o prezentare a celor discutate aici. Va trebui să vedem, asta se va face, fie, va face fiecare din statele membre care a participat la această discuție, vor fi uh, informații afișate, postate pe uh, site-urile internet Ceea ce putem face este să organizăm tot felul de activități. Să vedem, spre exemplu, eu ceea ce voi face este să găsesc care este rădăcina radicalizării, cum de se ajunge la un astfel de nivel de radicalizare în cadrul societăților noastre. Și noastră puteți să faceți tot felul de alte acțiuni uh, asemănătoare. Însă Calvin Hopkins, care a venit din Marea Britanie împreună cu mine, a spus, nu știu exact ce anume face comisia sa, și el, de fapt, se află în camera alăturată, în uh, camera comunelor. Cred că asta trebuie să facem. Nu putem să părăsim Parlamentul European fără să știm exact ce se întâmplă. Și cred că cineva a spus, poate un vicepreședinte a spus că ar trebui să existe un fel de punct de contact. Asta e o idee foarte bună. Pe viitor, cred că Uh, uh, am, am putea să ne întoarcem, spre exemplu, mâine la parlamentele noastre naționale și să cerem să existe un astfel de punct de contact. Să ne uităm la site-urile internet ale tuturor celor 27 de state membre, să vedem care sunt anchetele, care sunt studiile. Pentru că dacă și dumneavoastră faceți, eu știu, o anchetă, o, o analiză pe marginea Europol și noi o facem și noi, atunci cel mai bine ar fi să împărtășim informația asta, nu cumva să facem eforturi uh, suprapuse. Și dacă cineva, eu știu, spre exemplu, directorul Frontex vine și face o prelegere, o prezentare, uh, eu aș fi încântat să împărtășesc această informație. Eu sunt și pe Facebook, nu sunt nici pe Facebook, nici pe Twitter, nici nicăieri, dar vă pot lăsa adresa mea de mail. Și să știți că în Marea Britanie încă mai primim mail-uri. Și cred că ne putem contacta unii pe alții. Cred că ne putem informa despre activitățile noastre și Uh, am descoperit, nu știu cum vi se pare dumneavoastră, nu știu dacă asta se, se aplică doar uh, Marii Britanii sau și Statelor Unite uh, împreună din motive istorice, dar am descoperit, în momentul în care am mers la Washington, am descoperit că omologul meu în Washington făcea exact aceeași anchetă în Statele Unite pe tema radicalizării. Exact aceeași anchetă pe care eu încercam să o fac în Londra și l-am sunat și am rugat să-mi dea dovezi și informații și schimburi. Am avut acest schimb de informații informații, nu numai cu uh, Statele Unite, sunt gata să fac acest lucru cu toate celelalte țări, cu Portugalia, cu Olanda, cu Suedia, cu oricine. Și în acest sens Uh, uh, spre exemplu, și uh, Jane Lambert, dacă are astfel de informații, poate să le transmită și cred că doar astfel vom reuși să uh, înregistrăm progres. Și în final, ce putem spune este că vom avea, spre exemplu, în Londra o conferință pe uh, uh tema traficului. Uh, cred că dacă sunteți interesați, puteți, ve- puteți veni. Uh, tema este destul de specializată și cred că uh, puteți participa. Eu cred că Europol nu este absolut, este cheia centrală a tuturor activităților noastre. Uh, uh, avem și alte activități și voi fi mai mult decât încântat să vă trimit invitații în așa fel încât să puteți participa la această conferință. Cu cât mai numeroși, cu atât mai bine. Mulțumesc frumos, domnul Coelho. Da, mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce spuneați dumneavoastră Uh, cu privire la ceea ce trebuie să facem mai departe. De fapt, tocmai le spuneam unor colegi ieri, în niște discuții private, exact același lucru. Cred că am ajuns la uh, sfârșitul acestei uh, reuniuni cu ideea că nu se va întâmpla nimic nou și este un lucru foarte rău. Ideea noastră este aceeași. Ar trebui ca um, lucrând împreună să facem o diferență, iar uh, aceste domenii să devină mai transparente prin colaborarea parlamentelor naționale cu Parlamentul European. Mi s-a spus că coordonatorii noștri vor uh, avea o reuniune specială pentru a evalua această conferință și pentru a hotărâ care sunt următorii pași. Și domnul președinte Lopez Aghiar a făcut o propunere interesantă pentru a încerca să stabilească o procedură mixtă astfel încât uh, în această evaluare a activității uh, conferinței noastre. Și cred că în curând vom auzi ceva despre acest lucru. Sper să se întâmple așa, pentru că, după cum a spus și reprezentantul țărilor de jos, e bine să avem mai mult control asupra agențiilor ei nu trebuie să meargă doar în fața guvernelor, ci și în fața parlamentelor, dar trebuie să avem și uh, proceduri comune, pentru că dacă nu, nu are cum să funcționeze. Și sper ca propunerea domnului Lopez Aguilar să funcționeze și ca rezultat concret al acestei conferințe să putem stabili o procedură comună de evaluare a activității agențiilor europene. Mulțumesc, doamna Lambert, acum. Da, vă mulțumesc și eu. Sper doar ca vicepreședinții comisiei mele să aprecieze încrederea uh, care li s-a acordat astăzi, uh, aceea de a prelua ideile prezentate aici. Cred însă că este util uh, ca numele să aibă un rol pentru a ști pe cine să cauți data viitoare. În ceea ce privește invitațiile reciproce, da, ele sunt foarte importante, pentru că așa lucrează agențiile și între ele. Reprezentanții statelor membre se reunesc, vorbesc despre ce ar putea să facă și așa mai departe. Evident, acesta este rolul lor în consiliile, de, um, consiliile directoare, dar această conversație cred eu că lipsește foarte mult în ceea ce privește responsabilitatea de control pe care o avem. La următoarea întâlnire, ce am putea face este să încercăm să vedem care sunt câteva dintre întrebările cheie pe care vrem să le punem dinainte – Uh, da, sunt de acord cu documentele uh, care ar trebui transmise înainte nu știu cum e în parlamentele noastre, dar la noi este o problemă constantă. Și ar fi utile, măcar am putea citi rezumatele documentelor, dacă nu toate documentele. Dar ar fi bine să identificăm aceste întrebări cheie pe care le dorim, să vedem dacă este o sesiune pe care dorim, care dorim să se organizeze, care să fie de interes pentru toată lumea sau să creăm niște grupuri de lucru care să discute interese specifice să împărtășim cunoștințele despre uh, activitățile noastre în domeniul crimei organizate, drepturilor, uh, drepturilor omului și așa mai departe. Cu siguranță vom prelua aceste idei, sunt sigură că și uh, cei din sală o vor face pentru ca uh, aceste reuniuni să fie mai productive și să mergem acasă știind, da, asta o să facem și într-adevăr se va schimba ceva. Cred că acest lucru ar fi deosebit de important, să, să vedem cum am putea organiza așa ceva în viitor. Președintele, mulțumesc frumos. Mi-e teamă, după cum știți, că uh, domnul, ceilalți membri ai prezidiului, domnul Pisco a trebuit să prindă un avion și domnul președinte uh, Aguilar uh, s-a scuzat, fiindcă uh, lucrează cu președinția poloneză la o cu totul altă activitate. Deci, înainte să încerc să rezum puțin uh, lucrurile, uh, am mai cerut cineva cuvântul și pentru că avem timp, o să-i dau uh, domnului Pagio din Camera Deputaților din Cehia cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Uh, o notă de, cu privire la organizație, la organizare. La următoarea întâlnire mi-ar plăcea să am documentele dinainte, după cum a spus și doamna din uh, Suedia. Am în față un teanc de documente și ar fi util ca data viitoare să le avem dinainte, ca să le putem parcurge așa cum trebuie. Și un alt aspect organizațional În timpul discuțiilor uh, am pus o întrebare despre granițele interne și, să fim sinceri, nu am primit uh, niciun răspuns. Propun deci ca la următoarea întâlnire să avem două um, runde de întrebări. Prima rundă de întrebări și după aceea reprezentanții uh, agențiilor europene și a uh, Uniunii Europene să răspundă și să, uh, după aceea să mai avem o rundă de întrebări din partea parlamentelor naționale. Ar fi util pentru o discuție mai fructuoasă. Mulțumesc! Mulțumesc frumos pentru contribuțiile la uh, dezbatere, mulțumesc și membrilor prezidiului pentru contribuțiile lor și aș dori acum să încerc să uh, pun cap la cap câteva concluzii. Uh, într-adevăr, dacă ești președinte pentru o parte a unei uh, conferințe cu atât de mulți uh, participanți, cu siguranță cineva va fi nemulțumit în urma acestor concluzii, dar trebuie să fac acest lucru pentru că am observat în ultimele discuții că uh, cumva punctele de vedere s-au uh, uh, unit. Nu am auzit pe nimeni care să spună că avem nevoie de o nouă instituție creată special pentru această sarcină. Acest lucru este cu siguranță Uh, și uh, punctul de opinie al casei zilor, al instituției pe care o reprezint eu. Noi credem că ar fi uh, doar birocrație excedentară și nu, nu ar servi la nimic și cred că um, o parte, cel puțin din colegii din Comisia Libe, sunt de acord cu asta. Pe de altă parte, am auzit Uh, foarte multe răspunsuri la ceea ce propusese președintele Aguilar, și anume ca la anul reuniunea din acest format să fie mai sistematică, mai eficace, mai cu picioarele pe pământ decât uh, a fost până acum. Chiar dacă eu cred că în ultimele două zile am făcut pași înspre această direcție și înspre acest obiectiv. Eu cred că pe această cale trebuie să mergem și sper că nu uh, voi uh, supăra pe nimeni. Um, președintele uh, Aguilar a propus să, că, să existe o nouă astfel de reuniune în octombrie 2012 și nu pot decât să sugerez ca mai multe parlamente să fie reprezentate aici. Pentru că mi se pare destul de clar următorul fapt. Și aici, de fapt, toate uh, lucrurile se reunesc. Și anume, în acest domeniu, atât Parlamentul European, cât și Parlamentul Național, trebuie, Parlamentele Naționale trebuie să fie implicate în uh, control și supraveghere. Nu există uh, o, o delimitare foarte clară între cele două. Uh, Um, există foarte clar, bineînțeles, delimitate competențele statelor membre și așa mai departe, dar Parlamentul European, prin puterea sa de codecizie, parlamentele în general și Parlamentul European, prin puterea sa de codecizie, au un cuvânt de spus. Deci, important este să continuăm în acest model și, într-un mod ciudat, aceste reuniuni care au început într-un cu totul alt context, chiar fac asta. Avem o reuniune uh, coprezidată de președintele Comisiei Libe și de către cineva ales dintre parlamentele naționale. Parlamentele naționale au dreptul la două intervenții și Parlamentul European are dreptul la o intervenție. Asta a funcționat foarte bine. Și iată o reuniune în care nu discutăm uh, cine are prioritate. Nu este nevoie de așa ceva. Cu toții avem uh, activitățile și sarcinile noastre pe care trebuie să le exercităm în limita uh, reglementărilor și regulilor noastre de procedură. Ceea ce aș sugera eu însă este să facem asta într-un mod mai coerent. Și cred că asta a reieșit din dezbatere. Avem nevoie de o bază de date și de niște documente înaintea reuniunii, cu mult timp înaintea reuniunii. Ieri am auzit-o pe doamna comisar uh, spunând că se va ocupa ca anul viitor a raportul anual al Europol să fie publicat în timp util pentru a putea fi analizat în această reuniune și eu sper că acest tip de angajament poate fi extins și la Frontex și Eurojust, astfel încât să avem o bază de date comune uh, împărtășite de parlamentele naționale și de uh, Parlamentul European, deci drept urmare de toți, toți participanții la această reuniune de anul viitor. Eu sper că uh, contribuția doamnei comisar Malmström și a um, deputaților europeni va răspunde la um, uh, apelul făcut de uh, de unii dintre dumneavoastră, să avem documentele dinainte. Apoi s-a mai spus că parlamentele naționale trebuie să, con- să comunice Parlamentului European uh, puncte pe care doresc să le menționeze în ciclul anual și că trebuie să o facă dinainte. Sunt uh, convins că dacă ni s-ar adresa nouă întrebări, noi am răspunde cu siguranță, astfel încât Parlamentul European și para- celelalte parlamente naționale să cunoască poziția noastră înainte să ajungem în această reuniune. Nu în ultimul rând, există o nevoie de mai, mai multe schimburi de informații cu, între Parlamentul European și Parlamentele Naționale cu privire la activitățile lor, la, cu privire la studiile care se efectează, astfel încât experiențele utile uh, să poată fi împărtășite. Și, bineînțeles, exper- uh, informațiile cu privire la ce se întâmplă în celelalte state membre. E bine, sper că nu am uh, mi-am depășit atribuțiile prin aceste concluzii, voi uh, transmite unele dintre uh, ideile exprimate de către domnul președinte López Aguilar uh, Camerei uh, lor zilor. Sunt convins că și dumneavoastră veți face la fel și uh, sunt convins că la anul, uh, pe această vreme, vom avea o reuniune care va fi, mai, va fi mai eficientă, mai sistematică, mai structurată și mai bine informată decât cea de anul acesta. Iar dacă uh, vom reuși să facem asta în mod progresiv, vom reuși să respectăm uh, cerințele articolului 88 al tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, care solicită un control și o supraveghere parlamentară, dar uh, și vom reuși să facem asta fără o nouă structură, o nouă agenție. Domnul Aguilar mi-a solicitat să închei sesiunea, și cere scuze uh, pentru faptul că, a trebu- că nu mai poate fi prezent, dar reprezintă Parlamentul European la o reuniune cu președinția poloneză și prezența sa era necesară. În absența dumnealui aș dori să-i mulțumesc și colegilor din uh, Secretariatul Parlamentului European care au lucrat din greu să organizeze această reuniune. Sper că vor putea să continue uh, activi activitățile și cooperarea în strânsă colaborare cu secretariatele parlamentelor naționale, astfel încât reuniunea de anul viitor să fie uh, una pe care domnul uh, de care domnul Aguilar să fie încântat, la fel ca și noi toți de altfel. Aș dori să mulțumesc și Comisiei Libe pentru tot ceea ce a făcut pentru a face un succes din discuțiile din ultimele două zile. Vă mulțumesc foarte mult, reuniunea se încheie aici.